Buenas tardes. Eh, estamos pocos, pero... Bună ziua, suntem puțini în sală. Lunea întotdeauna este mai dificil. Haideți să începem. Am așteptat deja 10 minute. Din politețe a fost destul. Haideți să începem cu punctele care țin de ordinea de zi. Președintele își cere scuze, domnul Sikierski nu a putut să sosească ca să prezideze această ședință în această după masă. Își cere scuze, deci, pentru absența. Să începem așadar cu ordinea de zi. Înce în primul și în primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu se opune nimeni, Se adoptă. Apoi, punctul 2 de pe ordinea de zi. Comunicările președintelui. Aș dori pur și simplu să vă spun că reuniunea de astăzi, ca de obicei, va fi transmisă prin web streaming. Cu toate că suntem puțini acum, aș dori să vă aduc aminte de un lucru și am să vă aduc aminte și mai târziu. Sunteți cu toții invitați la cocktailul nostru de Crăciun, care va avea loc la ora 7, după această ședință de comisie. Cocktailul va avea loc în această sală. Prin urmare, va trebui pur și simplu să așteptăm până la ora 7 să terminăm cu munca, moment în care toată lumea este invitată la acest cocktail. Repet, cocktailul va fi organizat în această sală la ora 7. Insist asupra acestui aspect pentru că lumea mai pleacă din când în când din sală și vreau să știe toată lumea când va avea loc cocktailul. Regimul lingvistic este disponibil în 19 limbi, mai puțin cehă, letonă, malteză, slovacă și galeză. Ga- uh, irlandeză, îmi cer scuze. De asemenea, trebuie să adoptăm procesul verbal al întâlnirii trecute. Dacă nu se opune nimeni, atunci vom considera că se adoptă procesul verbal al întâlnirii de pe 5 noiembrie 2018. Acesta a fost punctul 3 de pe ordinea de zi. Punctul 4 de pe ordinea de zi. prezentarea raportului cu privire la misiunea AGRI în Bulgaria. Datele au fost 29-31 octombrie 2018. Este vorba de ultima delegație pe care am organizat-o anul acesta. O delegație a Comisiei Agri a vizitat Bulgaria. Misiunea a fost organizată de către Momchil Nekov de la S&D, și de către, din Bulgaria, bineînțeles, și de către Vladimir Urucev, de la PPE, tot din Bulgaria. Participanții au fost domnul președinte Sikierski, Herbert Dorfman, Maria Neuchel, Marc Tarabella, Lidia Senra Rodriguez și Jacques Colombier. Scopul misiunii a fost de a evalua succesele și provocările recentei președinții bulgare în domeniul agriculturii. Și în calitate de raportoare pentru furajele medicamentate, pot să, nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să mulțumesc președinției bulgare pentru eforturile desfășurate în acest domeniu. Programul oficial a inclus întâlniri instituționale cu ministrul agriculturii din Bulgaria și echipa sa. Au fost și întâlniri cu președinta Comisiei pentru uh, Agricultori din Parlamentul Bulgar s-au întâlnit cu ONG-uri, reprezentanți ai agricultorilor și au avut loc și vizite în diverse zone rurale. Membrii care au participat la această misiune au beneficiat de o experiență autentică bulgărească și în plus mi-a mai spus că a fost și soare. Secretariatul a redactat un raport detaliat cu privire la această misiune care a fost diseminat prin e-mail și cred că le aveți cu toții. Aș dori să le mulțumesc domnilor Nekov și Urucev în numele nostru al tuturor pentru faptul că au organizat această delegație, care a fost foarte interesantă. Domnul Nekov cred că nu este prezent, dar dacă celălalt coorganizator, domnul Urucev, este prezent, atunci am să-i dau cuvântul ca să poată să ne spună câteva lucruri despre cum s-a desfășurat uh, această delegație. Aveți cuvântul, domnule Urucev. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Am plăcerea de a vă prezenta principalele rezultate de la misiunea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Bulgaria. Misiunea a avut loc la sfârșitul octombrie anul curent. La misiune au participat 8 eurodeputați din 4 grupuri politice. În primul rând, aș dori să subliniez că a fost prima misiune oficială a Comisiei noastre Agri în Bulgaria după aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. Această vizită a fost organizată după încheierea cu succes, la câteva luni după încheierea cu succes a președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene. Bulgaria a depus eforturi considerabile ca să lucreze pe politica agricolă comună după 2020. Misiunea acestei delegații a fost aceea de a analiza îndeaproape care au fost oportunitățile și provocările cu care, pe care le-a întâmpinat uh, președinția bulgară și uh, cu care s-au confruntat și părțile interesate în acest domeniu în momentul în care a venit vorba de a pune în aplicare politica agricolă comună. De asemenea, delegații au dorit să audă care sunt propunerile oamenilor cu privire, oamenilor din Bulgaria cu privire la viitorul politicii agricole comune după 2020. În program s-au numărat printre altele întâlniri cu ministrul agriculturii, reprezentanți ai sectorului agricol, silvicol și alimentar. A avut loc și o întâlnire cu președinta Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul Bulgar. S-a organizat și întâlniri cu membrii Comisiei de Agricultură. De asemenea, a avut loc o întâlnire și cu ONG-urile din sectorul agricol. Mai mult de 15 organizații au participat la această întâlnire și uh, era vorba de reprezentanți ai diverselor sectoare, cereale, fructe, legume, zootehnie, apicultură, agricultură organică, fermieri tineri, etc. S-au organizat vizite și la diverse ferme tradiționale Um, bulgărești. De exemplu, distileria de esență de trandafir sau de levanțică a fost și o vizită la un apicultor în um, Podgorii, inclusiv în Podgorii unde se fabrica vin din soiuri tradiționale. La întâlnirile acestea s-au dezbătut propuneri cu privire la viitorul politicii agricole comune și felul în care aceasta poate fi uh, personalizată și adaptată, de fapt, nevoilor naționale, mai ales nevoilor Bulgariei. Toată lumea a înțeles că este nevoie de o politică agricolă comună mai bine finanțată și e nevoie de o, un sistem simplificat pentru beneficiari. Noul model de furnizare de sprijin, concentrațiile și accesul la teren agricol pentru tinerii agricultori, iată, sunt câteva teme care au făcut obiectul unei discuții aprinse. În ceea ce privește concentrarea terenurilor, există o lege nouă care urmează să fie pregătită în Bulgaria, în așa fel încât să, le, să li se ușureze accesul agricultorilor la terenul arabil s-a acordat o importanță deosebită tranziției, sprijinului național în sectorul bovinelor, ajutorul cuplat în anumite sectoare, de exemplu sectorul tutunului, reprezintă o sursă importantă de venit în zonele montane foarte dezavantajate. În concluzie, aș dori să spun că misiunea a dat roade. A fost o misiune de succes. Organizarea și calitatea întâlnirilor au fost foarte bune, discuțiile au fost foarte bune. Membrii Comisiei Agri au văzut cu propriilor ochi că Bulgaria are un potențial foarte mare, are produse unice de înaltă calitate și agricultura este esențială pentru dezvoltarea zonelor rurale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, domnule Urucev. Are cuvântul domnul Tarabella. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am să dau mai multe detalii decât domnul Urucev, care ne-a însoțit în această misiune foarte interesantă, care sunt sigur că a fost interesantă pentru toți colegii care au dorit să descopere mai mult despre agricultura din Bulgaria. Este o agricultură multifuncțională unde există și cereale și zootehniști și uh, oameni care cresc oi, care se plâng că la ora actuală mai sunt doar un milion de oi în Bulgaria, dar în trecut erau multe, multe milioane. Iată care este problema cu uh, globalizarea. Uneori oile pe care le mâncăm vin din cel capăt al lumii. Ne-am întâlnit cu doamna Crasteva, președinta Comisiei pentru Agricultură din Parlament, ne-am întâlnit apoi și cu ONG-urile și acolo a fost foarte interesant, nu va fi nimeni surprins. Oamenii din sectorul uh, cerealelor nu salută plafonarea ajutoarelor, dar zootehniștii consideră că, din potrivă, este o idee bună, pentru că la ora actuală, în Bulgaria, ca în toate țările Uniunii Europene, marea majoritate a ajutoarelor se îndreaptă către un număr foarte mic de exploatații. Vizitele pe teren au fost foarte interesante. Ferma agricolă bio a fost foarte interesantă. Acolo e vorba de producție la scară largă de legume în sere și și serele sunt foarte bine puse la punct. E vorba de leguminoase. Foarte interesant. Vizita la fabrica de ulei de trandafir a fost foarte interesantă. Pe un hectar, hectar de trandafir sunt 9 uh, tone de petale și e vorba de 3,7 tone de petale de trandafir ca să se facă un litru de ulei esențiale de trandafir. Înțelegem deci foarte bine că e vorba de o muncă titanică, iar aceasta ne-a fost descrisă în detaliu la vizita respectivă. De asemenea, i-am primit aici și pe uh, apicultorii bulgari. Colega noastră, care acum este comisar, doamna Gabriel, s-a interesat foarte mult de apicultura, apicultura din Bulgaria. Și aceasta reprezintă un sector uh, foarte bun, foarte bine consolidat. Am mers la Plovdiv ca să vedem cum stau lucrurile și cu vinul, pentru că nu se poate altfel. Și la Mavrud am fost, eu nu cunoșteam acest uh, tip de vin, această zonă viticolă. Am fost uh, primiți în cele în urmă de președinta doamna Caraianceva și de doamna Taneva, deci președinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Agricultură. Am avut o discuție foarte productivă despre proiectele de reformă. Ne-au spus uh, ce consideră că sunt lucruri bune, ce sunt uh, lucruri mai îngrijorătoare, cam ca peste tot. În orice caz, le mulțumesc colegilor Momcilnekov și Urucev pentru faptul că au organizat uh, un program foarte bine echilibrat, bogat în vizite oficiale sau vizite pe teren. Toate acestea au fost pentru noi o sursă neprețuită de informații, precum și de inspirație. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Marc! Aș dori să le urez bun venit unor tineri studenți pe care i-a adus aici colegul nostru Paolo de Castro. Sunt studenți de la Universitatea Liberă din Bruxelles. Le urez bun venit Cred că și ei se concentrează pe politica agricolă comună. Sper că experiența dumneavoastră la această comisie va fi utilă în studiile dumneavoastră. Urmează doamna Neuchel. Ich möchte unbedingt auch die Gelegenheit nutzen, erstens mal bei Vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi tot, întregului staff care a pregătit această delegație. Nimic nu se face de la, de la sine, totul a fost perfect, a fost o organizație, organizare impecabilă. Ce am reținut eu din, din toată această delegație? Când 6% din uh, exploatările agricole primesc 90% din subvenții în cadrul PAC, atunci evident cred că trebuie să ne gândim la o redistribuire a uh, acestor ajutoare astfel încât uh, să nu mai depindem doar de plata pe suprafață. Deci există o diviziune, un clivaj foarte mare. Am văzut foarte bine ce înseamnă o mare exploatare Eh, am mers cu autobuzul aproape jumătate de oră, o oră eh, pe marginea unei singure exploatații agricole. Da? dar majoritatea cetățenilor uh, realizează o agricultură de subzistență sau totuși pe suprafețe mult mai mici. Și asta duce la o divizare foarte mare. Țara are potențial. Am văzut uh, foarte multe soluri foarte fertile, uh, pământuri bune. Nu putem, nu poate fi scopul nostru ca Uniunea Europeană să Um, uh, ajutăm doar marile uh, ferme și <clears throat> trebuie să ajutăm și pe mici agricultori, nu să le închidem robinetul. O altă chestiune pe care vreau să uh, o discut este polenizarea. Am fost la mai mulți apicultori, unde am avut, într-un caz, și o degustare de vinuri foarte, foarte bună, dar am reținut din partea apicultorilor că Uh, apicultorii trebuie remunerați și trebuie apreciați pentru activitatea lor de uh, polenizare naturală, fără de care agricultura nu ar exista în forma sa actuală. Știm că această polenizare, această uh, activitate, activitate apicolă există peste tot în Uniunea Europeană. Este adevărat, dar nu este băgată în seamă și, în, și cred că, uh, revenind la prima observație, uh, aici din nou intervine acel clivaj între marile uh, exploatări, marile ferme și micii agricultori um, vedem, vedem apoi cât de importantă este polenizarea, în special pe aceste mici exploatații de fructe, de legume Um, eu cred acum că uh, nu mai putem uh, depune alte amendamente pentru revizuirea uh, reformei PAC, dar cred că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte pe viitor. Încă o dată mulțumiri pentru organizarea impecabilă. Livia Senra. Mulțumesc, acum cuvântul doamna Livia Senra. Vă mulțumesc. Vreau doar să spun că a fost o vizită foarte bine organizată, am fost foarte bine primiți. Nu voi uh, insista pe ce am vizitat, pentru că deja au vorbit despre asta alți uh, colegi, dar uh, vreau să um, vă spun că n-ar fi trebuit și alte două vizite. Unul cu femei de la țară, din lumea rurală, agricultoare eu am spus că în toate ieșirile noastre în uh, Europa să ne întâlnim și cu femei, de data aceasta n-a fost cazul și apoi încă o întâlnire cu micii agricultori, pentru că am văzut mai degrabă exploatații mari, însă mie mi-ar fi plăcut să am și un uh, contact cu agricultura mai mică. În rest, totul foarte frumos și interesant, dar spun asta ca să ținem cont în viitor când se organizează programele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Lidia! Acum, nu știu dacă mai uh, domn, domnul uh, Rucev, dacă vrea să ne mai spună ceva, o să-i dau cuvântul foarte pe scurt, dacă mai vrea să mai adauge ceva, dacă dorește. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, și aș dori să le mulțumesc și colegilor pentru faptul că au prezentat foarte frumos și foarte concret uh, această misiune. Într-adevăr, cred că au reușit să um, identifice chestiunile esențiale din uh, Bulgaria și mai ales problemele care sperăm să se rezolve. Este evident că nu putem să folosim uh, uh, CAP, uh, politica noastră um, agricolă comună, pentru a rezolva toate aceste probleme. Încercăm totuși să um, găsim um, soluții la nivel legislativ și la noi în țară și vă mulțumesc încă o dată și cred că această misiune chiar a fost încunată de succes. Vă mulțumesc, uh, domnule Urucev, felicitări tuturor pentru că am constat că a fost uh, o misiune interesantă în mare. Dacă nu mai avem altceva aici, trecem la ordinea de zi, la punctul 5. Avem o prezentare din partea Comisiei cu privire la situația regulamentului delegat al Comisiei din, 27, din 17 octombrie 2018, care completează regulamentul 1308 pe 2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale în sectorul vitivinicul. Și procedura de opoziție, restricție de utilizare, modificările createlor de sarcină ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea. Pe 28 um, februarie 2018, comisia noastră a ascultat prezentarea Comisiei cu privire la un proiect de act delegat care s-a uh, concentrat pe trei capitole. Uh, Denumirile de origine protejată, indicațiile geografice, mențiunea tradițională, etichetarea și prezentarea. Mm, toți membrii au uh, primit cu ochi uh, buni această prezentare și au considerat că a fost uh, o adevărată simplificare pentru sector, mai ales prin crearea unui cadru legal unic la nivelul Uniunii Europene. Actul delegat a fost adoptat de către Comisie și apoi transmis Parlamentului pe 17 octombrie. Așa că termenul de obiecție a fost stabilit să fie 17 decembrie 2018, dar înainte de termenul intern al Comisiei Agri pentru prezentarea de obiecții, care era 5 noiembrie 2018 uh, la ora 12, domnul De Castro a solicitat uh, oficial o prelungire a perioadei de control a Parlamentului European pentru acest act delegat. Ce preocupare avea domnul De Castro? E una legată de considerentul 45, care uh, este legat de articolul 51. Uh, este vorba de produsele vinii viticole care nu poartă o um, denumire de origine protejată sau indicație geografică. La 21 noiembrie, Comisia a transmis Parlamentului o corectare a acestui act delegat pentru a corecta o eroare care a afectat toate versiunile lingvistice uh, în afară de engleză. În acestea, considerentul 45 termenul procesat, prelucrat, a fost înlocuit cu termenul produs. Solicitarea domnului De Castro a fost discutată la ultima reuniune a coordonatorilor și s-a hotărât ca comisia să fie invitată la un schimb de opinii. Aici ne aflăm în acest moment. O discuție tocmai pe acest subiect. Așa că uh, avem acest mandat al uh, coordonatorilor și am invitat uh, pentru a explica situația actuală Uh, un reprezentant al comisiei, domnul Joao Onofre, de la DG Agri, care se ocupă de acest uh, dosar. Domnule Onofre, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Alinierea la regulamentul, la tratatul de la uh, Lisabona, al regulamentului de față, care se referă la uh, Um, denumirile de origine, indicații geografice și mențiunile tradiționale se află acum în fazele finale. S-a adoptat actul delegat de către Comisie pe 16 octombrie și actul de punere în aplicare ar fi um, adoptat după sfârșitul perioadei de um, uh, control. Timp de trei ani, Comisia a lucrat în strânsă colaborare cu statele membre și cu reprezentanții ai sectorului am putut să înțelegem uh, ce nevoie are fiecare și ce interese și Comisia este convinsă că la finalul procesului toate părțile vizate sunt mulțumite. Acest lucru face parte din procesul de aliniere la tratatul uh, de la Lisabona a legislației uh, secundare din sectorul vinului, care era necesară de multă vreme. Este esențial și urgent pentru dezvoltarea sectorului viniviticol să existe uh, un uh, cadru juridic uh, adaptat și uh, corect. Din capul locului vreau să spun clar ce nu include acest act delegat. În timpul perioadei de control, s-a strecurat o greșeală de redactare în, unul dintre considerente și aceasta a fost înțeleasă că aceasta ar reprezenta o modificare ca urmare a alinierii și Comisia imediat a adoptat o corectare a acestui uh, uh, considerent, îndepărtând în acest fel orice preocupări legate de acest subiect și, ca urmare, nu se va modifica nu se vor modifica deloc normele privind etichetarea uh, vinurilor care sunt produse în alte state membre. De exemplu, Uh, strugurii sau mustul uh, italian care este folosit ca materie primă în alte state membre, e bine, pentru acestea obligația de etichetare a originii acestor struguri este um, încă în vigoare, rămâne. În plus, acum și în viitor nu va exista nicio posibilitate de a se importa struguri sau must din state terțe și să se eticheteze ca fiind produse în Uniunea Europeană. După ce am menționat ce nu include acest regulament, aș dori să menționez ce include acest regulament. Este vorba de o simplificare însemnată a indicațiilor geografice pentru vin, a procedurilor pentru înregistrare și de modificarea specificațiilor produse. Toate acestea au fost simplificate și au fost aliniate cu alte sectoare um, alimentare, um, anularea transparență, perioada de tranziție, toate acestea se pot aplica acum și uh, vinurilor cu indicații geografice, inclusiv o limită de șase luni pentru examinarea de către comisie. Aceasta a fost introdusă acum. Există o definiție clară a modificărilor de la nivel național și de la nivel european, care respectă perfect principiul subsidiarității și care menționează și perioadele pentru aplicare. Acest lucru va permite Comisiei să se concentreze strict pe elementele esențiale care sunt relevante la nivel european, evitându-se în felul acesta o suprapunere, o examinare a ceea ce s-a făcut deja în statele membre. Această abordare de simplificare se, se aplică în actul uh, delegat pentru vin. Aș și reprezintă o îmbunătățire semnificativă pe partea de eficiență a sistemului și de protecție a intereselor producătorilor și va fi de asemenea în folosul tuturor uh, actorilor vizați de uh, politica de indicații geografice. O astfel de abordare inovatoare reprezintă și o bază pentru um, redactarea unor simplificări uh, um, suplimentare și în um, propunerile de după 2020 și, de exemplu, și în regulamentul de alinie pentru băuturile spiritoase venit vremea să folosim ocaziile de aliniere a unui sector foarte important și Comisia se așteaptă la un sprijin de plin al Parlamentului European pentru acest act uh, delegat. Muchas gracias. Vă mulțumesc mult. Muchas gracias por su presentación. Vă mulțumim pentru această prezentare, domnule Onofre. Are acum cuvântul domnul De Castro. Signora Presidente, volevo ringraziare la Commissione. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, Comisiei Uh, mai ales uh, DG Agri, domnului Onofre, pentru această intervenție. Cred că acest uh, corrigendum din partea Comisiei chiar lămurește chestiunea pe care am ridicat-o noi, așa că pot să retrag obiecția pe care am formulat-o și mă bucur să trecem mai departe la aprobarea acestui act delegat, că se poate trepete. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Danton. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am avut un uh, schimb de discuții cu Paolo înainte să facem acest demers am avut ocazia să mă întâlnesc și cu reprezentant de, de la um, Direcția Generală de Resort și mă bucur că am văzut uh, că au ascultat repede ce le-a spus uh, Parlamentul, ceea ce ne, ne scutește pe toți de o muncă suplimentară și inutilă. Vă mulțumesc! Perfect, Vă mulțumesc. O bună înțelegere mereu duce la bune soluții. Domnul Dorfman. Ia, danke, Frau Vorsitzende. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Mă alătur și celorlalți uh, colegi care mulțumesc uh, comisiei. Este vorba de un act de delegat uh, care este foarte important pentru sectorul viticol a fost foarte important să eliminăm unele nesiguranțe și incertitudini. Acum să nu uităm că această revizuire a, a cadrului de reglementare actual durează de mai mulți ani și noile reguli de recunoaștere a indicațiilor geografice de origine sunt foarte importante pentru că am observat că s-a ajuns la un uh, impas, la un soi de ambuteaj în procedurile de uh, recunoaștere care au fost uh, depuse aici la Bruxelles. De aceea ni se pare că toate aceste chestiuni nu mai trebuie decise la Bruxelles, ci trebuie decise în statele membre. Așadar, acest act delegat cu siguranță vine și în întâmpinarea intereselor viticultorilor. Așteptăm să intre în vigoare cât de curând. Grazie, Mulțumesc, domnule Dorfman. Dacă mai dorește să mai intervină domnul uh, reprezentant al comisiei, nu? Vă mulțumesc foarte mult. Iată ce înțelegere minunată. Aceasta este calea de urmat, cu siguranță. Mai departe, pentru că am terminat cu punctul 5, vom trece la punctul 6, să așteptăm un pic să vină domnul Wojciechowski, care este membru al Curții Europene de Conturi. Până um, își uh, face loc în sală, uh, noi uh, prezentăm raportul pe care uh, l va prezenta astăzi, raportul 31 pe 2018, care se referă la bunăstarea animalelor în Europeană, reducerea decalajului dintre obiectivele ambițioase și punerea în practică. Vreau să-i urez bun venit în numele comisiei noastre, fostului nostru coleg, membru al acestei comisii, care acum este membru al Curții de Conturi Europene, chiar uh, a fost vicepreședintele acestei comisii. Dumnealui uh, a, ne va prezenta un raport special pregătit de către Curtea de Conturi, uh, care este foarte interesant pentru comisia noastră, se referă la bunăstarea animalelor, care acum face și obiectul unei, uh, unui raport uh, cu privire la punerea în aplicare pe care îl realizează și, îl, uh, și comisia noastră în asociere cu comisiile ENVI și TRAN. Avem regulamentul 1 din 2005 cu privire la protecția animalelor în timpul transportului în interior și în afara Uniunii Europene. Raportorul nostru este Jorn Dorman raportul special al Curții de Conturi, se pare că are un domeniu de aplicare mai amplu care se referă nu numai la transport, dar și la modul în care sunt crescute și cum sunt sacrificate. Uh, Uniunea Europeană are unele dintre standardele privind bunăstarea animalelor cele mai ridicate din lume. Acestea sunt în parte incluse în PAC Uh, și care contribuie la bunăstarea animalelor prin uh, așa numita uh, conformitate indirectă, cross-compliance. Și de asemenea um, este menționat în partea de finanțare a activităților și proiectelor pentru bunăstarea animalelor în cadrul dezvoltării rurale. Însă în trecut au existat probleme cu implementarea acestor standarde și acesta este și subiectul auditului pe care l-a realizat Curtea de Conturi. Raportul special uh, examinează bunăstarea animalelor de fermă uh, și, în general, implementarea strategiei privind uh, bunăstarea animalelor 2012-2015 și se concentrează pe două obiective cheie, conformitatea cu standardele minime și optimizarea sinergiilor cu PAC. Acum îi voi da cuvântul direct domnului Wojciechowski. Nu știu dacă îi pronunț bine numele de familie, îmi cer scuze, dar uh, voi încerca să explic în amănunt, uh, voi încerca să explice în amănunt uh, detaliile și constatările acestui raport. Cu siguranță vom avea o dezbatere animată cu privire la acest subiect, așa că îi dau cuvântul domnului Wojciechowski, care are 15 minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Onorați deputați, am onoarea să vă prezint astăzi rezultatele raportului Curții de Conturi Europene privind uh, bunăstarea animală. Este pentru prima dată că auditorii europeni s-au concentrat pe această temă a bunăstării animale. Mahatma Gandhi a spus-o cândva că mărăția unei națiuni poate fi judecată inclusiv după modul în care își tratează animalele. Uh, și instituțiile europene sunt tot mai preocupate de bunăstarea animalelor. Bunăstarea animală este consacrată în articolul 13 TFUE și acest articol recunoaște animalele ca um, ființe uh, cu uh, o, cu un suflet propriu și care uh, simt uh, emoții asemenea oamenilor. Tocmai de aceea se impune un audit al transportului, uh, sacrificării și uh, procesării animalelor. Sigur că acest raport s-a uh, limitat la animalele de fermă. Așa sunt ele consfințite în legislația europeană. Am examinat potențialul de risc de rele tratamente în, atunci când bunăstarea animalelor intră în conflict cu interesele comerciale și economice. De aceea am inclus în ciclul de viață uh, al animalelor de fermă inclusiv transportul și abatorizarea. Cu toate acestea cu obiectul de a obține o conformitate cu standardele actuale și pentru a exploata posibile sinergii cu PAC. Ne-am, uh, am analizat uh, bunăstarea uh, animalelor în cinci state, Germania, Franța, Italia, Polonia și România. Auditul nostru a arătat că Comisia, alături de statele membre, a reușit să Uh, ofere soluții pentru anumite chestiuni uh, legate de, uh, de bunăstarea animală. În domeniul adăpostirii animalelor, a cuștilor, a cotețelor, evoluția reprezintă un succes. Um, am găsit și vulnerabilități în ce privește aplicarea cerințelor minime eh, care sunt eh, și recomandărilor care sunt în vigoare în legislație. Uneori eh, o legislație valabilă de peste 18 ani. Din păcate, au fost constatate niște lipsuri de Uh, conformitate în ce privește uh, cliparea, tăierea uh, cozii la porci, la suine, dar și transportul neadecvat al animalelor și utilizarea diferitelor procese de asomare a animalelor. Tocmai de aceea am văzut în ce măsură există excese în utilizarea derogărilor privind armonizarea uh, Uh, proceselor de producție. Am găsit că statele membre uh, folosesc uh, diferite derogările pentru diferite, în diferite scopuri. De exemplu, în Germania exista o procedură specifică pentru asomare, pentru altele um, nu exista o procedură specifică. Chiar și cu cele mai înalte standarde, acestea, dacă nu se aplică și nu sunt controlate, situația nu se schimbă foarte mult. Tocmai de aceea am vrut să vedem dacă există o consecvență în eh, inspecțiile oficiale, dacă există situații de interes de eh, conflict. Și am constatat astfel în statele membre eh, vizate că în sistemele lor de control există niște vulnerabilități, în special în ce privește uh, obiectivul inspecțiilor, dar și, um, uh, și în ce privește sistemele de transport. Uh, autoritățile în Polonia nu aveau o monitorizare a transportului de animale. De multe ori, anumite ferme au fost exceptate de la inspecție, cu toate că ponderea lor în anumite sectoare era destul de mare. Așa am găsit o situație în Italia și în România. De asemenea, utilizarea informațiilor din reclamații pentru a țintri controlele au fost uh, utilizate foarte diferit. Um, statele membre vizitate, Polonia și România, aveau proceduri pentru a rezolva aceste reclamații, dar uh, niciunul din uh, cele două state membre nu avea un registru central al reclamațiilor pentru a vedea care sunt principalele domenii care comportă riscuri sau care constituie îngrijorări pentru uh, noi. Strategia de bunăstare animală a Comisiei 2012-2015 și-a propus, între altele, să îmbunătățească sinergiile între uh, bunăstarea animală și instrumentarul PAC. Și tocmai de aceea, uh, și în agricultură există, în, în PAC există niște standarde minime de bunăstare uh, animală și în standardele de bunăstare animală există prevederi privind impactul asupra agriculturii. Trebuie ca legătura cu, uh, vis-a-vis -vis de politicile fermelor agricole să fie mai uh, structurată. Trebuie să existe posibilitatea unor verificări de, de conformitate încrucișate și e nevoie de o coordonare mai bună a inspecțiilor oficiale. Am uh, găsit și cazuri în care au fost uh, formulate penalități, dar care de multe ori nu au fost proporționale cu uh, gravitatea neregulilor constatate. Am constatat că există exemple bune de, de practici uh, privind uh, bunăstarea animală, care arată foarte clar cum poți să treci uh, dincolo de cerințele uh, minime. Exemple ar fi aici spațiile, cotețele mai mari decât sunt prevăzute sau suprafețe de păscut mai mari pentru, inclusiv pentru suine din țările vizitate, de exemplu, Polonia și Franța nu au considerat că este important să introducă astfel de uh, măsuri. Uh, pentru a îmbunătăți situația, am, formulat un număr de recomandări pentru Comisia Europeană, între care să evalueze strategia de bunăstare animală și să reflecteze asupra posibilității de a-și revizui legislația în materie de bunăstare animală. Apoi să dezvolte o strategie de implementare uh, prin care să se reducă pun, timpul de punere în aplicare a recomandărilor Comisiei pentru fiecare stat membru, astfel încât problemele să poată fi uh, uh, rezolvate cât se poate de rapid apoi uh, să își îmbunătățească coordonarea între diferitele uh, inspecții oficiale și, nu în ultimul rând, să practice un schimb de bune practici să, pentru a conferi astfel fermierilor uh, stimulente mai multe pentru a-și îmbunătăți standardele de bunăstare animală generală. Aș spune în rezumat că cele trei întrebări esențiale. Cele trei probleme, cele trei probleme pe care le-am, le constatat și care sunt relevante în contextul regândirii politice agricole comune este că bunăstarea animală ține până la urmă de programul mai, mai cuprinzător al dezvoltării rurale. Este un instrument concret care poate fi util, util pentru o reală îmbunătățire a, a bunăstării animale, în practică zic, da? Deci mă refer mă refer de exemplu la culcușuri din paie pentru porci sau pentru uh, uh zone de, de păscut sau uh, spații de cazare mai mari. Da? zone de păscut uh, mai, mai întinse pentru vite. Și mă refer aici, uh, în primul rând, la, la fermele de dimensiuni mici și mijlocii, nu doar la fermele mari industriale. Uh, din, din bugetul PAC au fost folosite pentru bunăstarea animală doar 1,5 miliarde de euro din, din această sumă, România a folosit aproape 30%, uh, deci cam cea mai mare parte. 18 state membre au folosit această măsură, 10 nici n-au, nici n-au recurs la ea. Oricum, este mai mult decât în uh, uh, perioada bugetară 2007-2013. Atunci participau 15 state membre, acum în exercițiul curent participă 18 state membre. Este însă un, un instrument, o măsură, dacă vreți, pentru reala îmbunătățire, ameliorare a bunăstării animale. A doua problemă pe care vreau să vă evidențiez este sistemul de control în special coordonarea între inspecția, inspecțiile oficiale uh, veterinare, um, uh, ecocondiționalitatea uh, sunt foarte importante. Și apoi, în legătură cu diferitele proceduri de asomare. Când îmi amintesc de perioada în care am fost vicepreședinte al acestei comisii pentru agricultură am fost atunci raportor privind uh, regulamentul de um, abatorizare, sacrificare. Și s-a spus atunci că uh, uh sacrificarea uh, uh clasică trebuie să rămână excepția, eventual doar acolo unde există o motivare uh, profund religioasă. Uh, în Germania și în Polonia sunt situații speciale, într-adevăr. În Polonia a existat o interdicție uh, totală a sacrificării fără asomare Uh, acum există o, o deschidere totală. Dar uh, tocmai asta trebuie să facă uh, obiectul unor dezbateri în această comisie, pentru că în diferite state membre există diferite practici. Eu cred că acest lucru trebuie să se schimbe. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă limitez la atât deocamdată, dar stau la dispoziția noastră pentru eventuale întrebări. A Vă mulțumesc. Mai departe dăm cuvântul raportorului din propria inițiativă. Este domnul de domnul Dorman. John Dorman. Între că el mim... John. Aveți același nume de familie și pronunția mea nu prea ajută. Deci vor, o să invit pe domnul John Dorman, care este raportor. Um, at det her til præsentation af dyretransport. Mulțumesc. Vor, vorbim despre raportul acela privind transportul animalelor? Să, să-mi prezint raportul acum, doamnă președinte? Îmi cer scuze, am uh, încurcat eu lucrurile. Voiam să vă dau cuvântul ca să vorbiți despre raportul uh, Curții de Conturi, după care o să ajungem și la punctul celălalt. Eu ehm, zic er øh, Mulțumesc. Îmi place să aud că, iată, încercăm uh, cu toți împreună să îmbunătățim protecția animalelor și bunăstarea animalelor. E teribil să constat că în continuare atât de multe state membre au proceduri diferite în uh, această privință. Așadar, trebuie să Uh, vedem cum putem rezolva această situație pe viitor. Tocmai de aceea m-a bucurat foarte mult ce am auzit din partea Curții de Conturi Europene ce se poate face, cum pot fi folosite anumite uh, mijloace financiare, fonduri, uh, subvenții pentru a îmbunătăți bunăstarea animală. Mă bucur că vom avea o dezbatere fructoasă și că vom reuși în mod concret să uh, ne aducem aportul la o mai bună uh, protecția animalelor în cadrul uh, contextului mai larg al politicii agricole comune. Mă bucur că și Curtea de Conturi Europeană uh, acum se preocupă de această chestiune a protecției animalelor. Mulțumesc, domnule Dornman. Mai departe, tot la acest raport are cuvântul doamna Stryer voorzitter. Ik heb, uh, ik heb met volle, vol... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Am ascultat cu toată admirația eh, prezentarea Curții de Conturi Europene. În prezentarea raportului, însă, țările de jos n-au fost nici măcar amintite. Oare să fie totul super roz în țara mea? sau totuși e situația diferită. Eu cunosc situația, eh, foarte bine eh, cum arată, cum funcționează ehm, eh, abatorizarea, care este la noi obligatoriu cu asomare prealabilă. Dar ehm, evident că și la noi situația mai poate fi îmbunătățită. Ehm, din păcate, am fost uh, preocupați până acum, uh, mai ales cu depunerea uh, amendamentelor pentru reforma PAC. Asta, te știți că termenul a fost până la ora 3 și de aceea um, m-am concentrat mai mult pe, pe această parte a amendamentelor. Însă există multe paralele, de exemplu, cu condițiile de cazare a, pentru diferite specii, um, încălzirea, cazarea gestionarea, eh, de exemplu, a, a, a situației la eh, suine. Ehm, am fost săptămâna trecută în Wachingen, la o mare universitate zootehnică, și unde mi s-a spus că nu întotdeauna trebuie considerat negativ eh, faptul că mm, vacile sunt adăpostite în grajduri. Adică nu trebuie să fie tot timpul libere. Sigur că avem nevoie de o oarecare armonizare în Europa. <clears throat> și trebuie să privim aceste standarde și din perspectiva europeană. Pentru că dacă vă uitați la eh, costurile eh, pentru fermieri, ele sunt totuși foarte, foarte diferite de la stat membru la stat membru și prin prin noua reformă a PAC să evităm această distorsiune. Nu mai... Mulțumesc, doamna Straer. O să limităm puțin timpul la nu mai mult de două minute. Um, are acum uh, cuvântul uh, domnul Heusling. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Wojciechowski, pentru acest raport. Evident, v-ați uh, exprimat în termeni extrem de precauți. Ați spus că există standarde diferite în Europa. Uh, multe state membre se folosesc de derogări, uh, derogări de exemplu, pentru ocuparea cozii la, la porci sau castrarea mecanică. Există și pentru castrare, de exemplu, foarte, standarde foarte diferite și atunci, uh, cum putem, cum putem uh, trăi într-o piață internă, inclusiv agricolă internă, comună, când avem standarde diferite și asta are impact economic diferit? Pentru că, până la urmă, am reglementat deja această chestiune, dar vedem că tot nu prinde reglementarea. Adică cât mai tolerăm această situație. Am văzut că unele state membre nici eh, nu, nici nu sunt preocupate să reglementeze în pilonul 2 eh, probleme eh, de, anim- de bunăstare animale în plan intern. Nu cred că este corect, pentru că multe țări cred că standardele uh, sunt de așa natură încât nu pot fi tolerate uh, pe durată lungă și uh, eu cred că nu trebuie ca această îmbunătățire a standardelor de bunăstare animală trebuie să fie o chestiune voluntară, facultativă. Vorbeați de diferite standarde de control în Uniunea Europeană. Nu ar trebui să le armonizăm? Cum se poate că în în Bavaria verificările se fac odată sau odată la mai mult sau mai puțin 20 de ani, câtă vreme în alte parte controlele sunt la ordinea ziei. Apoi eh, ați vorbit despre sacrificările fără asomare, eh, exclusiv eh, pe considerente religioase. Există mai multe abatoare în Germania în care se face de regulă sacrificare fără asomare sau fără asomare corespunzătoare. Cred că ar trebui să reglementăm problema asomării nu, în, nu ca excepție sau ca o derogare, ci ca o situație standard. Vă întreb așadar care este poziția dumneavoastră față de um, această situație și cum vreți să îmbunătățiți lucrurile. La señora Mulțumesc, domnule Heusling. Are cuvântul doamna Neuchel. Vă aduc aminte două minute de, fie, de fiecare. Nu, nu, eu m-am înscris la următorul raport, doamnă președinte. Acum nu vreau să ia cuvântul. Doamna Müller. Mulțumim uh, Curții de Conturi pentru acest raport. Ați făcut uh, uh, o foarte clară legătură între politica agrară comună cu plățile directe și bunăstarea animală și ați uh, evidențiat uh, trei teme foarte importante, probleme de bunăstare animale în fermă, de pildă. Credeți că sistemele de uh, pregătire vocațională pentru fermier trebuie îmbunătățite sau trebuie revizuite? Dacă mă uit la statistici, constat că foarte multe ferme sunt astăzi conduse de oameni care nu au pregătire în domeniu. Și apoi, considerați că ar, am, am putea să impunem obligații suplimentare operatorilor de transport uh, animale? De ce? Pentru că cred că controlele sunt insuficiente, ați spus-o de altfel și dumneavoastră. Și în ce privește sacrificarea, evident că uh, sunt importante și condițiile de lucru uh, pentru cei care lucrează în abatoare. Dacă vrei să ai o o sacrificare corectă a animalului, trebuie să existe și condiții de lucru corespunzătoare pentru cei care muncesc acolo. Spuneți însă că tocmai ați constatat mari deficiențe, respectiv diferențe între diferitele standarde aplicate într-un stat membru și uh, alt stat membru. Uh, cum vreți atunci să reducem aceste, uh, situa- uh, aceste evidente distorsionări ale competiției? Încă tine la palabra. Mulțumesc, are cuvântul doamna Hazekamp. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, aș dori să vă spun uh, că vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Wojciechowski. Este pentru prima oară când Curtea de Conturi a Uniunii Europene a realizat o anchetă de asemenea amvergură și este foarte important pentru noi. Sunt foarte multe reguli, nu-i vorba, dar se pare că ele nu sunt puse în aplicare și mi se pare șocant să constat că există atât de multe țări care sunt efectiv neglijente cu toate aceste reguli, care la urma urmei nu sunt niște reguli chiar atât de stricte, de exigente. Am văzut că regulile în ceea ce privește bunăstarea animalelor în Europa sunt printre cele mai stringente din lume. În același timp vorbim despre interzicerea bateriilor neadecvate pentru uh, găini. Toate aceste decizii însă au fost luate acum foarte multă vreme și comisia actuală, la începutul mandatului său, a spus că nu are nicio intenție de a veni cu uh, legislație nouă în acest domeniu în următorii ani. Am o întrebare. Dumneavoastră considerați că vom continua să fim în avangardă, noi, Europa? Constatăm că noi țări, de exemplu China, vin cu noi reguli în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Poate că ei vor prela ștacheta de la noi, fie că vrem sau nu, în ceea ce privește animalele și comerțul în acest domeniu. Strategia în ceea ce privește bunăstarea este dificilă, deoarece nu are obiective specifice. Considerați că are sens să se evalueze strategia veche în momentul în care nu există planuri pentru o strategie nouă? Trebuie să eliminăm lacunele în, și să eliminăm toate aceste divergențe între legislația care există și felul în care ea este pusă în aplicare, sau mai degrabă nu este pusă în aplicare. E nevoie și de noi sancțiuni dacă nu se pune în aplicare legislația așa cum trebuie. Noi depunem toate aceste eforturi, dar Comisia nu face nimic și declară că nu va face nimic. Îmi pare foarte rău pentru acest lucru. Sper că vor folosi raportul. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cujmioc. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Wojciechowski pentru raportul pe care l-a pregătit Curtea de Conturi. Din câte am înțeles, bunăstarea animalelor a fost analizată în trei țări din uh, așa numitele state membre mai vechi și două în, și în două state membre dintre statele membre mai noi. Bineînțeles, există diferențe în cazul uh, statelor membre mai noi care aplică toate aceste politici doar de 14 ani, iar celelalte state membre mai vechi aplică politicile de mult mai mult timp. Și mă întreb dacă domnul Wojciechowski ar putea fi tentat să facă o oarecare comparație între bunăstarea animalelor dintre cele trei state membre mai vechi și cele două state membre mai noi. Se poate spune dacă lucrurile stau mai bine sau mai mari, oare este oportună o astfel de comparație? De asemenea, aș dori să mă refer la cheltuielile modeste care se îndreaptă în acest domeniu. Cred că era vorba de 1,5 miliarde în decursul a șapte ani. Nu sunt mulți bani. Oare de ce stau lucrurile așa? Există prea puțin interes în acest gen de programe în statele membre? Statele membre oare pur și simplu nu doresc să includă aceste chestiuni în măsurile lor naționale? Sau oare comisia este de vină deoarece are o abordare mult prea exigentă în momentul în care verifică aceste proiecte? Mulțumesc, domnule Cujmiuc. Comisia. Dacă dorește cineva să intervină din partea comisiei? Dacă nu, atunci, pentru a conchide această dezbatere și pentru a răspunde la toate întrebările și comentariile, îi dau cuvântul din nou domnului Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult. Voi răspunde în limba poloneză. Ca să-i răspund doamnei Schreier, v-ați referit la Olanda. n am ales cinci țări, Germania, Franța, Italia, România și Polonia. Acestea sunt țări în care se înregistrează cele mai mari numere de animale din Uniunea Europeană. Iată unul dintre motivele pentru care ne-am concentrat pe aceste țări. Olanda nu a fost verificată, nu a fost auditată în mod direct. Totuși, am auditat Comisia și activitățile sale vis-a-vis -vis de toate statele membre. Noi nu ne referim la sacrificare ritualică, ci spunem uh, sacrificare fără asomare. Acesta este termenul ca să știm despre ce vorbim cu toții. Și aici există o problemă, deoarece există diverse practici foarte diferite între ele în ceea ce privește acest tip de sacrificare. Nu există o definiție propriu-zisă uh, dacă îmi permiteți, aceasta este de fapt una dintre, dintre recomandările noastre, nu o spunem explicit, dar este una, unul dintre lucrurile importante pe care îl sugerăm ca măsuri de luat sau lucruri la care se gândească statele membre sau Uniunea Europeană. Nu este foarte clar care sunt criteriile religioase pentru sacrificare. Oare aceste criterii religioase se referă doar la o comunitate locală și dacă da, atunci cum stau lucrurile în cazul exporturilor? Sau aceste tipuri de sacrificare oare se pot face și în conformitate cu niște criterii mai largi care se aplică și pentru export și atunci cum stau lucrurile cu sacrificarea fără asomare? Trebuie să clarificăm aceste lucruri deoarece, după cum spuneam, există practici diferite în locuri diferite de pe continent. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, există probleme și cu concurența loială în Uniunea, Euro- în Uniunea Europeană, tocmai faptul că există aceste diferite tipuri de sacrificare. Prin urmare, insist, trebuie să analizăm aceste lucruri, să le dezbatem și poate că există loc și de uh, legislația europeană în acest domeniu. Domnul Heusling s-a referit cam la aceleași lucruri, deci cred că am răspuns întrebărilor domniei sale e nevoie de o discuție aprofundată pe acest subiect. În ce măsură permite Europa acest tip de sacrificare sau ar trebui să îl permită? În ceea ce privește Germania, noi am fost în Renania de Nord-Vestfalia. Dar, bineînțeles, am analizat și legislația din restul Germaniei legislația este foarte restrictivă. Există foarte, puțină, foarte puține tipuri de sacrificare fără asomare în Germania, dar în Polonia nu sunt cifre disponibile. Guvernul polonez nu știe exact câte abatoare practică acest gen de sacrificare. Nu știe câte animale sunt ucise în acest, tip, în acest fel și nu există, practic, dovezi Nu se știe nici dacă aceste practici uh, servesc doar unei comunități religioase locale sau se des- sunt destinate și exportului. După cum spuneam, în legislația europeană există diverse practici în diversele state membre. Varietă- diversitatea este extrem de mare și trebuie să analizăm lucrurile aprofundat. Putem, noi ce putem face este să, anal- să, să Subliniem care sunt aceste diferențe, în așa fel încât legiuitorul să le poată analiza. Mulțumesc doamnei Hazekamp pentru comentariile domniei sale și pentru reacțiile pozitive. Cred că feedback-ul a fost pozitiv din partea majorității eurodeputaților, de fapt. Doamna Hazekamp are dreptate. Este vorba de asigurarea aplicării legii în acest domeniu al bunăstării animalelor și efortul poate că ar trebui să meargă în alte direcții, nu înspre uh, crearea de noi legi, ci înspre eficientizarea sistemului de inspecție. Standardele înalte care există deja trebuie să poată fi aplicate în mod eficient în practică. Este Europa în avangarda progreselor în ceea ce privește bunăstarea animalelor? Da, alte țări ne prind în urmă? Probabil, dar atunci foarte bine. Este un lucru bun dacă lumea dacă lumea începe să-i pese de bunăstarea animalelor. Acestea fiind spuse, cele mai bune standarde din lume nu valorează nici câte o ceapă de gerată dacă nu sunt aplicate așa cum trebuie în practică. Domnul Cușmeac M-a întrebat uh, dacă pot face o comparație între statele membre vechi și cele noi. Ce să vă spun, am analizat 5 țări, nu putem face un top, am găsit practici bune și practici rele în fiecare dintre aceste țări. Și nu cred că aici e vorba de a face o diferențiere între statele membre vechi și cele noi. Am văzut foarte multe practici bune în Italia, atât pot să vă spun, am realizat un audit în Sardinia, de exemplu, Măsura cu numărul 14 a fost bine aplicată acolo. De asemenea, am auditat posibilele conflicte de interese, inspecțiile veterinare, în anumite cazuri, nu erau neapărat independente și am constatat că, într-adevăr, de fapt, nu există conflict de interese, deși exista posibilitatea. În Italia, pe de altă parte, punerea în plecare a directivei europene care interzice care uh, interzice niște practici abuzive asupra puilor de carne, deci această directivă este aplicată în mod um, deficitar. Sunt, după cum spuneam, avantaje și dezavantaje în um, rândul fiecărei țări. Nu e nevoie să facem un top, sunt exemple bune și exemple rele peste tot. Măsura numărul 14 despre care m-ați întrebat, e bine, aici e vorba de o hotărâre a statelor membre. Este la atitudinea lor să hotărască dacă folosesc această măsură sau nu. Statele membre care au hotărât să utilizeze această măsură, e bine, au întâmpinat anumite probleme, de exemplu, riscul de finanțare dublă. Activități finanțate prin intermediul măsurii 14, pentru care fermierii deja primeau bani din partea fondurilor pentru calitatea alimentelor. Noi credem că toate lucrurile acestea sunt cele mai bune pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor. Trebuie să stimulăm fermierii să-și îmbunătățească practicile, nu să-i sancționăm. Bineînțeles, trebuie să îi penalizăm pe cei care nu îndeplinesc standardele, dar stimulentele oferă rezultate mai bune. Numai astfel putem îmbunătăți rezultate, standardele mai bune, mai bine. Bunăstarea animalelor trebuie să fie legată de bunăstarea fermierului, practic. Toată lumea are de câștigat, și fermierii și animalele. N-am constatat că fermierii polonezi sunt mai competitivi din cauza acestor măsuri. Nu. Aplicând toate aceste forme de sprijin, practic, s-a îmbunătățit gradul lor de competitivitate. Poate că Comisia ar trebui să le ceară statelor membre să utilizeze acest instrument mai des, dar este la atitudinea lor, la urmă urmei, dacă o fac sau nu. Mai am o întrebare, îmi cer scuze. Dar mai era o întrebare foarte interesantă în ceea ce privește transportul animalelor. Dacă ar trebui să impunem standarde mai mari asupra transportatorilor. Fără îndoială, da. Regulamentul cu privire la transportul animalelor definește niște condiții foarte clare pentru acest tip de transport. Dar cred că aici mai este o problemă. Și la urmă urmei, întrebarea este de ce transportăm pe distanțe atât de lungi animalele? Dacă analizez raportul domnului Dorman, am văzut că punctul 15 din acel proiect menționează și el acest aspect. Cred că ar trebui să analizăm de ce au loc toate aceste transporturi și cine plătește pentru ele. Transportarea animalelor pe distanțe atât de mari este o problemă. Am participat la o audiere la care domnul Dorman a ținut o prezentare. Este vorba de audiere organizată de domnul Dorman și am constatat că S-au tras niște concluzii foarte dramatice în ceea ce privește transportul vitelor din Irlanda către Orientul Mijlociu. Cum poate fi viabil din punct de vedere economic așa ceva? Cine plătește pentru aceste transporturi? Există atât de multă poluare atmosferică, iar transportul este unul dintre sectoarele care contribuie cel mai mult la acest tip de poluare. Poate că ar trebui să ne mai gândim și la aceste lucruri. E nevoie de soluții prin care transportul pe distanțe lungi a animalelor nu mai este la fel de viabil. E nevoie de soluții financiare care transformă acest tip de transport într-un tip de transport neatrăgător pentru agenții economici. Pentru că, practic, este imposibil să asiguri standardele necesare de-a lungul acelor mii de kilometri de drum. De aceea, cred că e nevoie să se aplice anumite instrumente economice aici pentru a găsi metode prin care să reducem sau să eliminăm în totalitate acest tip de transport de cursă lungă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru posibilitatea pe care ne-ați acordat-o de a prezenta raportul Curții de Conturi în fața Comisiei Agri. Gracias. Le agradezco en nombre de todos. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc în numele tuturor pentru această prezentare a raportului foarte interesant. După cum vă spuneam, avem trei puncte care se leagă de bunăstarea animalelor. Am avut această prezentare a raportului uh, Curții de Conturi cu privire la bunăstarea animalelor. Acum vom avea prezentarea unui studiu al Serviciului de Cercetare al Parlamentului cu privire la uh, regulamentul 1 pe 2005 cu privire la protecția animalelor în timpul transportului și uh, operațiunilor conexe. Este vorba de punctul 7 de pe ordinea noastră de zi și mă avea și um, punctul 8 uh, care se va referi la raportul privind punerea în aplicare al domnului Dorman. Acum trecem la punctul 7 care este mm, această prezentare a raportului, a studiului. Îi mulțumim încă o dată mm, membrului Curții de Conturi care a fost alături de noi. Trecem, cum spuneam, la punctul 7. După cum știți, mm, conferința președinților a recomandat Comisiei noastre să elaboreze un uh, raport privind punerea în aplicare pentru a vedea posibilele mm, încălcări și abuzuri și proasta administrare în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului 1 pe 2005 cu privire la protecția animalelor în timpul transportului. Astăzi vom uh, asculta prezentarea a două studii realizate de EPRS care se referă la evaluarea de evaluarea punerii în aplicare a acestui regulament important. Este important de menționat faptul că această prezentare este strâns legată cu raportul de punere în aplicare uh, al, al colegului nostru, domnul Jorn Dorman, și care urmează la punctul 8. Cele două studii care vor fi prezentate au fost comandate de către mm, Serviciul de Cercetare a Parlamentului European sau EPRS. Primul se numește implementarea regulamentului 1 uh, pe 2005 pe perioada 2009-2015 cu un accent pe înregistrarea datelor. Sunt doi coautori, domnul, domnii Baltusen și domnul Van Wagenberg de la Wageningen Economic Research uh, din țările de jos. Studiul al doilea se numește Conformitatea cu normele tehnice cu privire la um, posibilitatea de a fi transportate animalele, eh, așa cum se stipulează în anexa 1 din regulamentul 1 pe 2005 cu privire la protecția animalelor în timpul transportului. Din nou, e vorba de doi coautori, domnul Hans Polder și domnul Aulveces eh, de la Wageningen Livestock Research, din nou din țările de jos. Am uh, onoarea să-i urez bun venit domnului Baltusen, care este coautor al primului studiu, așa cum am mai spus. Acesta ne va prezenta ambele studii în cele 15 minute care au fost acordate. Prezentarea domnului va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, așa cum se obișnuiește. Însă întâi îi voi da cuvântul doamnei Alina Dinu de la serviciul EPRS al Parlamentului, Serviciul pentru Cercetare, care ne va face o scurtă prezentare a acestei evaluări a punerii în aplicare europene. Doamnă Dinu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Ne bucurăm să vă prezentăm astăzi um, evaluarea punerii în aplicare europene. Avem uh, experți de la Wageningen Research și de la uh, evaluarea, de la unitatea de evaluare. Profit de ocazie pentru a vă spune că unitatea mea a venit cu 61 de evaluări expost în timpul acestei legislaturi, însă aceasta este prima pentru Comisia Agri. Sigur, sperăm să fie începutul unei frumoase prietenii. Aș dori să menționez doar câteva elemente. În primul rând, evaluarea evaluării. Evaluarea să nu putea să facă o analiză completă din motive care au fost uh, explicate în partea introductivă. Însă, pe baza elementelor pe care le-am examinat, am um, văzut că este un tablou um, pestriț în ceea ce privește punerea în aplicare, atât progrese cât și chestiuni problematice și am constatat uh, preocupări ale din partea tuturor uh, părților vizate cu privire la punerea în aplicare. Și ultima mea observație este că evaluarea noastră se bazează pe cercetarea documentelor, desk research. Deci date noi n-au mai fost uh, colectate pentru această evaluare. Așa cum a anunțat deja doamna președinte, domnul Baltusen de la Wageningen Economic Research ne va da o prezentare mai detaliată a ambelor studii. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señora Dinu, por sus aclaraciones. Vă mulțumim, doamnă Dinu, pentru aceste lămuriri și dau cuvântul imediat domnul, domnului Baltusen. Are 15 minute. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru că mi-ați uh, dat uh, cuvântul. O să mă asigur că mă încadrez în cele 15 minute. În, fie, în fiecare an sunt milioane de uh, animale care sunt transportate în Europeană pe distanțe lungi și transportul este stresant pentru animale. Acesta este motivul pentru, cu, pentru care regulamentul uh, 1 pe 2005 este în vigoare din uh, 2015. După cum s-a menționat uh, și înainte, nu este o evaluare completă, noi ne-am concentrat pe patru chestiuni pe care am să le detaliez ulterior. Și am mai menționat că acest uh, studiu se bazează pe literatura științifică, pe datele existente cu privire la um, transportul animalelor în statele FVO și există și pe datele existente în Traces. De asemenea, am făcut și câteva interviuri pentru a vedea dacă, pentru a verifica dacă analiza pe care o făceam era corectă. M-am concentrat pe perioada 2009-2015 pentru că evaluarea formală pe care am făcut-o se refera la primii doi ani de implementare și nu sunt prea multe date um, cu privire la perioada de după 2015. De asemenea, domeniul de aplicare a fost uh, limitat la animalele domestice, cele crescute la ferme. Nu, am, uh, nu ne-am axat pe alte categorii. Ne-am concentrat pe patru chestiuni. Implementarea generală a regulamentului în statele membre, uh, modul în care au fost prezentate jurnalele în statele membre, punerea în aplicare a regulamentului și conformitatea cu uh, cerințele privind uh, capacitatea de a fi transportate. Uh, la partea de implementare generală avem o serie de criterii care sunt importante, relevanța, dacă uh, Uh, este încă un domeniu de actualitate. Da, este vorba de o creștere a transportului internațional animalelor vii, apoi la partea de eficacitate trebuie să spunem că e greu de analizat pentru că nu avem indicatori uh, fiabili. Putem să spunem câte ceva despre condiții, dar nu putem să spunem așa de mult cu privire la esență, și anume bunăstarea animalelor ca atare. Apoi la eficiență nu prea am putut să verificăm pentru că nu exista o alternativă, o normă alternativă cu care să facem comparație. Dacă ne uităm la coerență, există o serie de probleme cu partea de timp de condus și de odihnă pentru șoferi. Înainte nu exista o aliniere, acum avem uh, inclusiv o hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție în care se stabilește că, hotelii, că șoferii trebuie să ia uh, pauze atunci când au nevoie, chiar dacă înseamnă că transportul, timpul de transport pentru animale va crește. Cât despre valoarea adăugată la nivel de Uniunea Europeană, cred că este destul de implicită. Dacă ne uităm la uh, a doua chestiune pe care am uh, examinat-o, și anume uh, trimiterea jurnalelor de călătorie, e bine, putem să spunem că, conform rapoartelor FVO, um, practicile sunt în îmbunătățire în Uniunea Europeană, însă există o diversitate destul de mare în rândul statelor membre. Aceasta reiese și ea din uh, rapoartele FVO și am verificat cam numărul de jurnale care sunt verificate, apoi măsurile care sunt luate în caz de încălcări și sancțiunile aplicate dacă există neconformități. Toate aceste chestiuni sunt diferite de la un stat membru la altul. Dacă ne uităm la partea de punere în aplicare a regulamentului 1 pe 2005, sursa principală este reprezentată de rapoartele din partea statelor membre și din partea FVO și și aici se constată diferențe între statele membre. Însă, de asemenea, reiese o armonizare mai bună a punerii în aplicare între statele membre. Încă există diferențe mari la partea de sancțiuni în caz de neconformitate și se constată de asemenea o mai bună punere în aplicare prin um, schimbul de bune practici între autoritățile competente din statele membre. De asemenea, uh, am examinat literatura de specialitate și am văzut care sunt uh, recomandările EFSA. Nu sunt uh, sigur că aceste recomandări vor fi implementate și ce creștere ar fi la partea de bunăstare a animalelor. Nu știm încă dacă putem să măsurăm partea aceasta de bunăstare a animalelor, pentru că indicatorii lipsesc. Apoi, dacă ne uităm la capacitatea de a fi transportate animalele, constatăm că transportul este stresant pentru animale, ceea ce înseamnă că animalele trebuie să fie uh, sănătoase, să fie în stare, să fie uh, urcate în vehicule și să se păstreze pe durata transportului un nivel adecvat de bunăstare a animalelor. Deci uh, trebuie ca toate animalele trebuie să fie verificate înainte de a fi încărcate pentru a se stabili dacă sunt uh, apte să fie transportate. Cred că merg prea repede. Ne-am uitat și la partea de neconformități care au fost raportate de statele membre în perioada 2014 și 2015, acești doi ani, aceștia fiind primii ani în care s-a armonizat înregistrarea neconformităților. Ce se constată și vedem în acest tabel, majoritatea neconformităților au fost legate de um, aptitudinea de animalelor de a fi transportate. În 2014, 28% Um, a fost procentul de neconformități și în 2015 chiar a urcat la 43%. Apoi alte domenii unde există neconformități mari sunt uh, practicile de transport, spațiu alocat, înălțimea vehiculelor și, sigur, partea de documentație. De asemenea, am mai spus-o, există și aici diferențe mari între statele membre care sunt legate de numărul de inspecții, care variază de la 0 la milioane pe an și de asemenea incidența mm, uh, încălcărilor. Unele state nu raportează anual. Deci în unui an se raportează zero încălcări. că nu s-a verificat nimic. Sau cel puțin nu s-a raportat nimic. Păi dacă ne uităm la, cum vă spuneam, la incidență, avem undeva între 0 și 7%. Și un maxim 16,6 Irlanda în 2015. Deci în 16,6% dintre verificări s-au constatat neconformități. La păsări, la pui, care reprezintă specia cea mai des uh, verificată. Și majoritatea neconformităților au fost uh, detectate la abatoare. De asemenea, s-a constatat că strategiile privind inspecțiile sunt diferite între statele membre. Unele sunt mai degrabă bazate pe risc decât altele. Și ce se constată este că avem același număr de verificări, dar procentele de neconformități pot să fie foarte diferite. Putem să vedem diferențe între 0 până la 7% la 0 până la 7000 verificări pe an. Apoi, constatările principale ale auditorilor comisiei, putem să constatăm că multe dintre neconformități se referă la regulile privind capacitatea animalelor de a fi transportate. De asemenea, există probleme legate de determinarea sarcinii. Pentru că există o regulă că animalele nu trebuie să fie transportate în uh, ultima zecime a perioadei de sarcină. Și de asemenea mai sunt diferențe cu privire la ceea ce reprezintă un animal capabil să fie transportat. Cât de gravă trebuie să fie o um, rană sau o problemă înainte ca un animal să, se, să, fie, constat, să fie declarat ca nefiind corespunzător pentru transport. Și, um, de asemenea, există multe um, uh, argumente economice și practice care fac ca animalele să fie declarate apte, deși nu sunt. Și um, se mai pune problema că um, ce se face cu animalele care nu sunt apte pentru transport. Și am venit și cu următoarele recomandări. Statele membre trebuie să vină cu date armonizate privind inspecțiile pentru transport și uh, uh, neconformitățile. Acest lucru s-a îmbunătățit în ultima perioadă, trebuie să se facă eforturi suplimentare pentru a reduce nivelul de neconformități. De asemenea, trebuie să aibă loc uh, verificări mai bune pentru a vedea dacă animalele sunt apte să fie încărcate, apoi uh, o mai bună înregistrare și păstrarea înregistrărilor um, cu privire la datele nașterii, de exemplu, apoi o formare mai bună pentru a uh, se recunoaște faptul că un animal nu este apt să fie transportat de către toate părțile implicate, uh, transportatorii, veterinarii de asemenea să se um, verifice care sunt uh, oportunitățile pentru a uh, facilita um, sacrificarea animalelor care nu sunt apte spre a fi transportate și, în sfârșit, să se reducă stimulentele economice pentru uh, transportarea animalelor la vârste foarte fragede, pentru că și acestea sunt foarte vulnerabile. De asemenea, ce am constatat a fost faptul că există un fel de acorduri uh, de onoare, gentleman's agreement, pentru a spori bunăstarea animalelor în timpul transportului. Uh, cred că astfel de practici chiar pot să fie benefice, apoi schimbul de informații și de cunoștințe uh, pentru a se răspândi niște bune practici uh, care să fie implementate. De exemplu, niște ghiduri pentru transport care au fost elaborate în ultima vreme în o cooperare între ONG-uri și trans- transportatori. De asemenea, se poate constata că ONG-urile au ajutat uh, transportatorii să-și schimbe practicile astfel încât să îmbună, îmbunătățească bunăstarea animalelor. De asemenea, schimbul de informații și de cunoștințe între statele membre, între autoritățile competente pentru a armoniza până în aplicare între statele membre. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule Baldusen. După cum uh, ați spus, ați, uh, v-ați încadrat în cele 15 minute. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul domnului raportor Dorman. Eh, ehm, Vă mulțumesc, eh, doamnă președinte. Mulțumim eh, pentru o prezentare reală a discrepanței între reglementări și practica cotidiană ceea ce evident ne pune în fața unor provocări. Există, iată, diferențe foarte mari între statele membre și mă gândesc oare ce posibilități avem în realitate, în practică, să obținem a, proceduri armonizate pentru animalele din toate statele membre. Pentru că deocamdată avem unele țări a, cu standarde slabe Uh, unde animalele suferă foarte clar uh, în timpul transportului. De multe ori, uh, auto, camioanele care transportă animale staționează nepermis de mult la frontierele externe, dar uneori și la frontierele interne ale UE. Văd foarte multe probleme aici. În perioada care a trecut, propunerile pe care le-am, ni le-am dorit, de fapt am aflat că nu sunt suficient de bune. Și atunci întreb, cât timp, tre- cât timp are voie să aștepte un transport uh, ca să fie considerat în continuare unul uh, în condiții umane? Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Neuchel. Uh, mă voi referi întâi la prezentarea dumneavoastră. Uh, la controlele și datele despre care ați vorbit, eh, stimate domnule raportor, după voi avea câteva observații. Înțeleg bine că toate datele pe care le, le-ați cules, eh, că aceste date sunt eh, date culese în, de pe teritoriul Uniunii Europene, da? Pentru că noi, în principiu, suntem responsabili pentru transportul animalelor până la destinație. Asta înseamnă că și după părăsirea uh, Uniunii Europene trebuie ca aceleași standarde uh, să fie în vigoare și să fie aplicate. Și atunci, încă o dată, întreb, uh, datele pe care le-ați cules sunt, se limitează la transportul exclusiv pe teritoriul Uniunii Europene sau ați uh, inclus și date privind transportul în afara Uniunii Europene? Ați arătat că în 28% din controle uh, s-a găsit că unele animale nu sunt uh, capabile, nu sunt uh, uh, suficient de apte pentru transport, între altele și din cauza cuștilor sau vehicolelor neadecvate. Și atunci ce se întâmplă? Se există, există decizii eh, spontane, evident, trebuie cineva să decidă dacă ia animalele sau nu le ia. Dar cred că sunt și probleme structurate, adică ehm, eh, de multe ori, eh, de multe ori este trimis un camion care este inadecvat. Nu se poate ca transportatorul să nu știe dinainte dacă va transporta vite sau ovine, pentru că evident cuștile, etajele pentru aceste boxele pentru aceste animale nu sunt la fel de mari. Da. Ehm, ați, ați spus că prin colaborarea cu ONG-urile s-a ajuns la ameliorarea situației. Să știți că asta înseamnă cinste pentru ONG-uri, dar înseamnă, înseamnă o, o, o mare dezamăgire și un mare eșec pentru, Uniunile, pentru Uniunea Europeană. Noi suntem aceia care trebuie să facem legislația, nu, nu să facă ONG-urile toată treaba și noi să ne bazăm pe aceste ONG-uri. Și acum un aspect de ordin personal. Se vorbește mereu despre nevoia de a consolida spațiul rural de ce atunci nu mai abatorizăm animalele în multe abatoare de dimensiuni mici din acest mediu rural? De ce această mare concentrare a capacităților de sacrificare? Pierdem locuri de muncă în mediul rural și pierdem legătura care există natural în, în, în sfera rurală între, între oameni și animale și inclusiv legat de această sacrificare. Deci de ce nu revenim atunci la abatoare de mai mici dimensiuni? Da? Și atunci, evident că am avea o reglementare uh, uh foarte clară de maxim 4 ore sau maxim 8 ore de transport și nu s-ar mai depăși aceste limite. Uh, și, uh, în plus, banii ar rămâne în regiune. Și atunci, o întrebare finală, dacă îmi permiteți, nu trebuie cumva să revizuim tot ceea ce facem din lumina acestei, acestei uh, perspective rurale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Reichel, două minute. Complicado. Pentru că altfel va fi dificil să gestionăm timpul pe care îl avem la dispoziție. Doamna Schreier, aveți cuvântul. Cer scuze dacă nu vă pronunț bine numele de familie. Dank u wel, voorzitter. Ik zag aan het gezicht dat ik aan de beurt was. Dank u wel. Doamnă președinte, am văzut despre expresia feței noastre că, de fapt, vreți să intervin eu. Mă rog, vă uh, mulțumim foarte mult pentru aprecieri, pentru prezentarea acestui raport. Dar uh, obiectul acestui raport uh, este conformitatea cu reglementările europene și eficientizarea contro- controlelor. Deci avem o legislație în vigoare, asta este baza, și acum trebuie să vedem care sunt acele măsuri care trebuie verificate pentru ca lucrurile într-adevăr să se petreacă așa cum este prescris. Deci se pune foarte clar uh, problema conformității, de exemplu, la nivelul uh, transportatorilor. Da? Uh, și nu este numai vorba de timp, pentru că uneori există transport pe, te, pe durata 10 ore, tot în regulă, dar poate, poate exista, pot exista și transporturi uh, de o oră și jumătate care sunt uh, groaznice experiențe pentru animale. În toate mașinile, autocarele, autobuzele, trenurile pentru oameni există aer condiționat. De ce să nu există așa ceva similar și pentru animale? Da? Uh, mai este o chestiune, se vorbește despre eficientizare, inclusiv la abatorizare. Și la noi, în țările de jos, ă, abatoarele sunt foarte centrale și se mai consumă ă, transport și pentru ă, transportarea animalelor la abator. Doamna Hazekamp. Îmi pare foarte rău că avem atât de puțin timp la dispoziție, doamnă președinte. Dar vă mulțumesc oricum pentru prezentarea studiului și că Uh, în ciuda acestor limitări pe care ați avut să le înfruntați, ați reușit să faceți treaba atât de bună. Vă rog să mă corectați dacă am greșit. Din câte am înțeles, dumneavoastră v-ați concentrat pe, în raportul dumneavoastră pe două chestiuni uh, principale. Mai întâi, uh, capacitatea animalelor de a fi transportate și apoi concentrarea capacităților de sacrificare. La primul aspect, vre, vreți să impuneți mai multe controle înainte de transport sau la începutul perioadei de transportare? Am fost câteva zile în Europa de Est pentru a-mi face o impresie personală despre situația de acolo. Și în multe din cazurile în care animalele proveneau din afara Uniunii Europene, animalele erau deshidratate, erau supraîncălzite, ehm, deci probabil că la începutul transportului totul a fost în regulă, dar, dar după o zi, două de transport, evident că această aptitudine de a fi transportată a animalelor nu mai era dată. Și a doua chestie acum. Mi-au atras atenția ONG-urile că adesea nu, ex, nu, nu există nici măcar un minim de controle. Și dacă ar exista controle, totuși nu există sisteme de, de sancțiuni, de penalități, adică în caz de depășire a limitelor legale. Ați inclus în raportul dumneavoastră și o, o situație în această privință? Și în ce privește corupția, marea temă în economia europeană și în agricultura europeană. Uh, aveți o situație a corupției în materia? Mulțumesc. Acum domnul Häusling. Mulțumesc pentru această prezentare. Trebuie să ne întrebăm mai întâi de ce atât de mult transporte animale în Europa. Pentru că transportul îl îl uh, facem de gildă spre abator de multe ori pentru că în abatorul respectiv uh, cheltuielile de sacrificare sunt ceva mai scăzute decât uh, în regiunea proprie. Dacă am armoniza condițiile de sacrificare și de abatoarele ar avea toate aceleași standarde și ar plăti la fel toți măcelarii, atunci evident că această problemă probabil s-a risipit deja. Apoi o altă chestiune de multe ori statele membre eh, nu verifică sau verifică doar puțin eh, și atunci, evident, dacă verifici puțin, atunci eh, rata de neregularități este 0% sau aproape 0. Da? Dar nu există practic astfel niciun fel de comparabilitate, compatibilitate între datele furnizate de un stat membru sau de alt stat membru. N-ar trebui să existe standarde minime impuse de comisie pentru aceste controle, pentru că uh, pentru că vă dați seama, niciun stat membru nu vrea să-și uh, redacteze singur un raport uh, uh, prost, cu rezultate nefavorabile. O altă chestiune. Spuneați că există foarte puține posibilități de, de sacrificare a animalelor la fața locului, în apropierea fermelor. Uh, dar, eh, dar, dar tocmai eh, prin reglementările europene se, eh, se face atât de dificilă, de exemplu, sacrificarea animalelor la fața locurilor, de, de exemplu pe pășune. Da? Ar, fi, ar fi mult mai simplu să sacrifici acolo, animalul acolo unde el, el a trăit, dar, mă rog, există multe reguli complicate în această privință. Și apoi, uh, dacă ONG-urile impun standard, eh, creșterea standardelor în materie, chiar că nu este un semn eh, bun, nu este nici de cum o publicitate de dorit pentru instituțiile Uniunii Europene. Cred că aici eh, trebuie să intervenim pentru că fie noi, deputații, fie alții, trebuie să facă uh, presiune astfel încât să uh, nu fie preluată această temă și gestionarea ei de către ONG-uri. Deci aici trebuie să vedem cum ne reorganizăm, cum ne regrupăm. Doamna Ruda. Are Primesc foarte multe e mail legate de această problemă cu transportul animalelor. Cred că în ultima vreme am primit zeci de astfel de mesaje în care opinia publică este îngrijorată legată de condițiile de transport animalelor um, vii. Cred că trebuie să împărțim în două această problemă. Odată discutăm despre animalele care sunt transportate uh, în vederea, uh, știu eu, unui importul de animale din, uh, din diverse state pentru prăsile, pentru, mă rog, creșterea acestora, pe de-o parte și pe de altă parte avem animalele spre abatorizare vreau să cred că există totuși suficient de multă putere din partea Comisiei să reglementeze de, acea manieră, de asemenea manieră această chestiune a transportului animalelor vii pentru uh, creștere, uh, pentru că altfel aici avem de-a face inclusiv cu uh, o înșelare a cumpărătorului. Eu, în momentul în care cumpăr niște animale din, nu știu, oricare țară, să-mi dau un exemplu, din uh, vestul Europei, în România, de exemplu, vreau să mă asigur că acel animal beneficiază de toate condițiile necesare, astfel încât el să fie apt de producție și de reproducție când ajunge la mine în țară. Asta este pe de-o parte. Pe de altă parte, chestia legată de animalele care sunt uh, transportate către abatorizare. Aici, uh, către sacrificare și abatorizare, aici cred că este foarte important să dezvoltăm aceste capacități de abatorizare la fața locului. și eu cred că poate Uniunea Europeană să investească bani în această direcție, cu foarte multe beneficii pe care le-au spus și colegii mei, locuri de muncă, banii rămân în, uh, în acele zone. Problema se ridică când facem export, mai ales de uh, ovine, de exemplu, în țările arabe, unde trebuie să uh, fie anumite condiții care care să fie îndeplinite în momentul în care ele sunt sacrificate. Uh, au nevoie de anumite proceduri. Chiar și aici, cred că Uniunea Europeană și Comisia Europeană are posibilitatea de a încheia acorduri cu aceste state arabe, de a trimite, este mai ușor să vină un preot cred că bine spun, un preot din Israel sau din uh, uh, Egipt sau din altă, altă parte, în, uh, mă rog, în estul Europei sau în Uniunea Europeană, să asiste și să se asigure că acel animal este tăiat conform dorințelor religioase, decât să transport sute de mii de animale, mă rog, vii peste mări și peste oceane. De aceea cred că este o chestiune foarte serioasă, pentru că noi tratăm această chestiune oarecum așa la și altele, dar inclusiv calitatea cărnii este influențată de ceea ce înseamnă un transport uh, uh, în mod um, corespunzător asigurat. Mulțumesc! Muchas gracias. La señora Ribeiro tiene la palabra. Mulțumesc, doamna Ribeiro. Agora, agora creio que sim. Uh, eu vou abster-me de comentários genéricos sobre o transporte animal, uma vez. În com cu chestiunea generală a transportului de animale, eh, s-au auzit mai multe comentarii din partea mai multor eh, vorbitori, mai, din partea raportorului. Acum vreau să insist asupra unei chestiuni specifice. În raportul dumneavoastră distingeți între responsabilitățile uh, fermierilor și responsabilitățile ce revin transportatorilor de animale, eu cred că este foarte eh, important să distingem între aceste eh, responsabilități, pentru că cele două tabere au interese diferite. Din punct de vedere al fermierilor, este foarte clar, eh, fermierul dorește ca animalul să ajungă la destinație în condiție bună. Pentru că oricum ești atașat de animalele pe care le-ai crescut în ferma ta. Deci există acest atașament față de animal. Pe, pe de altă parte, sigur că fermierul trebuie să și facă un ban de pe urma animalelor, deci trebuie să se asigure că, ajunge, că animalele ajung în stare corespunzătoare la destinație. Sigur că transportatorii au aici alt, alte interese. Ele, ei, transportatorii nu sunt atașați de uh, animale. Mulțumesc, are cuvântul doamna McGuinness. din, uh, există, există animale care se rănesc, de exemplu, pe fermă sau care uh, nu, nu dobândesc această aptitudine pentru a fi transportate. Dacă animalul este uh, considerat inapt pentru transportare, dar la fața locului nu există o capacitate de instalație de sacrificare, de abatorizare, ehm, de multe ori eh, se, îi se dă certificatul pentru a fi eh, transportat, dar abatorul nu mai preia acel animal din cauza acelei eh, răniri, să zicem, la, la, la un picior și animalul nu este sacrificat în rând cu celelalte. Este o risipă, aș zice. Uh, ați vorbit despre uh, Irlanda și în cazul Irlandei ați vorbit despre acei 16%. Nu ați menționat nicio altă țară în același context. Eu știu că la noi se fac foarte multe controle și ele sunt foarte uh, riguroase. Vreau să întreb atunci dacă nu cumva comparați aici mere cu pere, pentru că spuneați de unele țări că ele aveau 0% nereguli uh, la Irlanda, ați vorbit de 16%, deci dacă vreți să elaborați, vă rog. Apoi, am spus întotdeauna că implementarea este pro- marea problemă în statele membre, pentru că este foarte diferită de la un stat membru la altul și că avem nevoie de o mai bună punere în aplicare a tuturor reglementărilor. Și apoi, în ce privește uh, abatoarele de mari dimensiuni, care sunt acum uh, norma, se, se vorbește despre revenirea la abatoarele eh, mici. De multe ori, aceste abatoare mari. Ehm, de multe ori aceste abatoare mici au fost închise în ultima vreme pentru că n-au reușit să facă față nevoii de a investi conform eh, noilor reglementări și cerințe. Și atunci eh, m-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere ce, ce s-ar putea face aici pentru a se reface această situație. Ca palabra. Mulțumesc. În încheiere are cuvântul domnul Colombie. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că, în primul și primul rând, dacă dorim să reglementăm în mod eficient problema bunăstării animalelor în transport, atunci, practic, trebuie să ajutăm statele membre ale Uniunii Europene să creeze abatoare. Depinde de mărime și în funcție de ce reguli, dar oricum cred că asta este soluția cea mai eficientă, să le ajutăm să creeze abatare. Transportul de animale vii, de asemenea, este un risc sanitar, pentru că există riscul epidemiilor de gripă aviară, de exemplu, în momentul în care sunt transportate anima- uh, găinile vii între um, România și Ungaria, sau există și în Franța riscul peste porcine africane și uh, în același timp trebuie să ne mobilizăm mai bine în așa fel încât să asigurăm vaccinele um, adecvate, de exemplu împotriva FCO, febra catarală. Toate aceste măsuri însă reprezintă o povară foarte mare asupra agenților economici, mai ales în momentul în care vine vorba de export către statele terțe. Nu în ultimul rând aș dori să spun că Comisia nu face decât să se înfășoare în acest uh, văl al liberului schimb, în așa fel încât să se sustragă anumitor obligații. Sunt penalizați producătorii din Uniunea Europeană, dar în același timp ei sunt puși pe același picior, de, sunt puși în aceeași competiție cu uh, producătorii din statele terțe, care nu, se, nu trebuie să respecte aceleași reguli. Uh, și atunci situația nu poate să fie, de, nu poate să fie decât uh, nefericită pentru noi, pentru producătorii noștri. Președinte, mulțumesc. Încă o persoană a mai dorit să ia cuvântul. Tot din uh, Irlanda are cuvântul domnul Flanagan. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte interesantă. Vreau să mă leg un pic de cele spuse de doamna Neuchel legat de abatoare, abatoare și chestiunile spuse de doamna McGuinness dar se pare că dacă nu au o anumită dimensiune, spun ele că s-ar închide această abatoare. Dar în Republica Irlandeză avem un sistem prin care există o legătură cu o bere mai mică. În de exemplu, în domeniul berilor. În așa fel încât uh, berările mai mici să poată supraviețui, ele sunt supuse unor taxe mai mici decât berările mari. Deci, sunt anumite procentaje mai mici acolo în ceea ce privește impozitele. Și am văzut, comisia nu spune că nu poți face aia, nu poți face cealaltă. Dar iată că funcționează în Irlanda, de exemplu, domeniul berii. Și iată de aceea, cred că pentru prima oară în Irlanda avem berării mici. Și atunci, de ce nu putem face ceva asemănător cu abatoarele? Unde? Dacă depășesc un anumit uh, profit sau dacă stau în mod stabil sub un anumit uh, prag, atunci primesc anumite stimulente financiare să-și continue activitatea. Pentru că, la urma urmei, fie că e vorba de abatoare sau de patiserii sau orice. Mi se pare că este extrem de dificil să mai faci ceva în satul mic din care vii. În Irlanda, totuși, se pare că ne îndreptăm doar înspre abatoare foarte mari, din păcate. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat dezbaterea. Acum o să-i dau cuvântul reprezentantului comisiei care a urmărit întreaga dezbatere. Doamna Aramirez de la, de la DG Sante are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, noi salutăm acest, um, acest raport din partea Parlamentului. Suntem de acord cu el în bună parte, deoarece se bazează principal pe informații pe care Comisia le deține deja din partea uh, sistemului Traces, care este gestionat de fapt de Comisie. Principalele probleme pe care raportul le ilustrează sunt bine cunoscute și de comisie și de principalele părți interesate. Cred că atât statele membre cât și comisia doresc să găsească soluții pentru unele dintre aceste probleme. De exemplu, în ceea ce privește exportul de animale și problema cu temperaturile, unul dintre lucrurile menționate în raport. De exemplu, unele state membre de vara trecută au interzis exportul de animale vii prin sudul Europei. Acest lucru nu s-a făcut printr-un fel de acord, după cum se sugerează în raport, ci autoritatea de resort a luat măsura din propria inițiativă, în așa fel încât animalele să nu mai fie transportate prin uh, țări unde temperatura ambientă, ambientală trece peste 30 de grade. De exemplu, Irlanda, Franța și alte state au restricționat exporturile prin zonele unde temperatura ambientală depășește anumit prag. Mulți dintre membrii Parlamentului au spus că există soluții, dar ele sunt dificile. Statele membre trebuie să-și găsească propriile soluții, deoarece există anumite aspecte de subsidiaritate. În primul rând, statele membre trebuie să pună în aplicare legislația și, într-o oarecare măsură, Comisia poate să se asigure că se aplică anumite aspecte din legislație, dar Comisia nu are puterea de a le impune statelor membre alte chestiuni. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Așteptăm cu mare interes și raportul Parlamentului care se bazează pe acest studiu. Vom urmări îndeaproape toate discuțiile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ramirez. În încheiere, pentru a conchide punctul 7, îi dau din nou cuvântul domnului Baltusen. Iată, au fost adresate foarte multe întrebări. Interesul este foarte mare. Vă felicităm și pe dumneavoastră și pe doamna Dinu pentru acest studiu. Sunt foarte multe întrebări, înțeleg că poate este dificil, dar aveți 5 minute ca să încercați să răspundeți. Nu vă uitați așa la mine, pentru că mai avem încă și alte lucruri de discutat pe ordinea zi. Îmi pare foarte rău, știu că este dificil în 5 minute, au fost foarte multe întrebări. Atât avem la timp. Domnule Balciu, să ne aveți cuvântul. Mulțumesc că mi-ați dat 5 uh, minute ca să răspund la toate aceste întrebări. Primul lucru pe care vreau să-l spun despre abatoare, fie că sunt mari sau mici, este următorul. Haideți să spunem în felul următor. Transportul animalelor nu este cauzat de abatoarele mari sau mici. Cred că foarte multe animale sunt transportate, de exemplu, din Olanda către Germania pentru a fi sacrificate. Animalele respective călătoresc doar timp de o oră sau două ore. Situația este asemănătoare și între Belgia și Olanda. Deci există foarte, mult transpo- foarte multe transporturi de distanțe scurte, pe distanțe scurte. Motivul este că prețurile sunt mai mici în Germania pentru sacrificare. Asta este. Astfel pot să răspund și la una dintre întrebările care au survenit. De ce sunt transportate atât de multe animale? Există o legătură și cu diferențele între regiunile din Europa, diferențe în modelele de producție și de consum. Dacă se consumă mai multă carne într-o anumită regiune din Europa, iar în altă regiune se produce mai mult, atunci, în mod clar, se va face un transfer de carne sau de animale vie între aceste regiuni. În mai multe publicații am arătat că transportul de carne este mai ieftin decât transportul de animale. Totuși, în anumite cazuri, oamenii preferă să aibă de-a face cu animale vii. Și atunci animalele vor fi transportate dintr-o regiune în alta. Într-o altă publicație, ce am mai arătat? Oile din Ungaria sunt transportate în Italia, pur și simplu deoarece nu există, nu mai există în uh, Ungaria abatoare pentru a sacrifica aceste animale într-un răstim scurt. Care sunt opțiunile, care sunt alternativele în momentul, în momentul în care analizăm cât de adecvate sunt animalele pentru transport? Vrem că unele animale sunt uh, destinate producției, vorba de scroafe sau vaci sau uh, găini ouătoare. La sfârșitul, e vorba de animale aflate la sfârșitul perioadei productive. Deci sunt oarecum mai bătrâne. Și au ajuns la sfârșitul vieții oarecum. Nu sunt neapărat uh, într-o condiție optimă, să spunem. Dar chiar și aceste animale trebuie să fie transportate uneori. Există o discuție foarte mare. Ce facem cu aceste animale? Uh, dacă nu sunt perfect adecvate transportului. Singura opțiune la ora actuală este să omorâm aceste animale, să le prelucrăm și apoi să le transportăm. Dar atunci există o risipă. Iată, cam acestea sunt opțiunile. Nu pot să vă dau la ora actuală o soluție ideală. Ce să facem? Sunt trei opțiuni. Poți să omori animalele și să le distrugi, poți să le omori în anumite condiții, apoi poți utiliza carnea, chiar și pentru consum uman, sau acorzi permisiunea de a transporta aceste animale la abatoare, unde să fie sacrificate ulterior. Și apoi carnea respectivă este disponibilă pentru consumul uman. Pentru toate aceste trei opțiuni există avantaje și dezavantaje. Noi le-am analizat, dar răspunsul ideal nu există deocamdată. Au fost și întrebări legate de statele membre. Am spus de foarte multe ori că sunt multe diferențe între statele membre. Diferențele acestea se datorează cel puțin în parte sistemelor juridice diferite, sistemelor legale diferite și priorităților diferite în ceea ce privește neconformitatea, în ceea ce privește sancționarea tuturor încălcărilor. Există diferențe, deci, care nu vor dispărea nici acum, nici în viitor. Nu am făcut nicio diferențiere între diversele părți interesate, deoarece încă nu dispunem de informațiile necesare provenite din partea uh, deci provenite din studiul uh, literaturii de specialitate. Nu am analizat uh, agricultorii sau transportatorii sau veterinarii oficiali. N-am analizat defalcat. În opinia publică, bineînțeles, întotdeauna apar zvonuri legate de lucrurile rele care se întâmplă în momentul în care se transportă animale vii. Dar există și exemple de bune practici. Putem să ne concentrăm și pe circunstanțe extreme, de exemplu, frontiera dintre Bulgaria și Turcia. Acolo, uh, nu se înregistrează foarte multe cazuri de neconformitate, dar în același timp condițiile sunt destul de proaste. Chiar și dacă totul merge bine la acea frontieră, timpul de așteptare minim tot de șase ore este. Nu e în regulă, dar asta este. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, noi nu am analizat acest lucru în studiul de față. Nu știu cât de mare este riscul. Bineînțeles, există un risc dacă transporti animale înăuntru sau în afara țărilor. Există riscul acesta de a transmite boli. Dar nu am nicio idee cât de mare ar putea să fie acest risc. Mă bucur că am putut să scriem în studiu informațiile pe care comisia le dispunea deja, de care comisia dispunea deja. Și mă bucur că am putut să le prezentăm într-un format cât mai util pentru ei, după cum ne-au spus adineori. În ceea ce privește soluțiile pentru acorduri între țări, cred că în Olanda se merge și mai departe. Nu se spune doar că dacă temperatura crește peste 30 de grade, atunci nu ar trebui să se transporte animalele prin țara respectivă. Să spunem pur și simplu, în iunie, iulie, august nu se transportă prin Turcia. Deci se merge chiar mai departe decât uh, ideea aceasta de a avea un prag al temperaturii. Există, deci, diverse opțiuni, diverse soluții și alte țări pot prelua aceste exemple dacă doresc. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Baltusen. Știu că ați făcut un mare efort ca să încercați să răspundeți tuturor întrebărilor. A fost foarte interesant. Suntem în continuare cât de cât îngrijorați. Le mulțumim doamnei Dinu și domnului Baltusem pentru acest studiu foarte interesant. Concluziile ne vor servi în dezbaterile care urmează. Raportul domnului Dorman se va baza pe acest studiu și vom lua decizii fără îndoială bazându-ne pe aceste lucruri pe viitor. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Trecem acum la punctul cu numărul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de cele trei puncte care se referă la bunăstarea animalelor. Punctul 6 și 7 sau, și acesta se referă la bunăstarea animalelor, iar acum suntem la punctul 8, raport de punere în aplicare a regulamentului numărul 1 din 2005. Ne-au fost prezentate toate aceste studii, fără îndoială, extrem de interesante și de aceea acum a sosit momentul în care colegul nostru Jörn Dorman din grupul ECR ne va prezenta proiectul său de raport privind punerea în aplicare a regulamentului privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii Europene. După cum am văzut, s-au făcut foarte multe lucruri, dar există loc de mai bine, fără îndeală. Iar în ceea ce privește procedura, aș dori să vă duc aminte tuturor că ENVI și Tran, comisiile ENVI și Tran sunt asociate în acest dosar, au competențe partajate pe întregul raport privind punerea în aplicare. Și acum, fără să mă mai lungesc, aș dori să dau cuvântul domnului Tor Dorman ca să ne prezinte proiectul de raf- raport. Aveți cuvântul. Kære kollegaer, tak øh, for at jeg må være her i dag og præsentere øh, min rapport. Jeg skal lige starte med at sige, Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați invitat astăzi să-mi prezint uh, raportul. Am făcut de curând o operație la gât, așa că nu se pot vorbi prea mult. Îmi cer scuze, însă nu pot. Vocea mea nu mă, nu-mi permite să vorbesc prea mult. Recomandările din raport se bazează pe o serie de elemente. Împreună cu echipa am ajuns la concluzia că raportarea cu privire la verificările camioanelor din alte state este la un nivel foarte scăzut. Se raportează mii de, în, în unele părți uh, sunt mii de um, inspecții care sunt înregistrate, în alte părți zero, ceea ce ne face uh, să ne fie foarte greu să facem o concluzie uh, pertinentă cu privire la modul în care se implementează acest regulament. Curtea a ajuns la aceeași concluzie și, de asemenea, am avut și noi o audiere în acest sens acum câteva săptămâni și am ajuns la concluzia că trebuie să armonizăm datele pentru a înțelege mai bine cum se face implementarea legislației. Deci avem nevoie de ceva armonizat. Când am lucrat la acest raport, multă lume mi-a spus că se opune exportul de animale vii în state terțe. Eu am fost la frontiera dintre Bulgaria și Turcia și am văzut că sunt animale care sunt prinse undeva între cele două și stau acolo ore în șir. Asta nu poate fi acceptat. Știm că animalele sunt tratate prost în state terțe și curtea s-a pronunțat spunând că uh, Uh, Uniunea Europeană, operatorii de aici sunt uh, răspunsători de bunăstarea lor chiar și atunci când trec frontiera în state terțe, în Egipt sau Maroc. Așa că trebuie să tratăm mai bine exportul acestor animale. Știu că nu e ușor, însă dacă ne uităm mai bine la metodele noastre de sacrificare, cred că putem găsi o soluție. În raport fac uh, apel la comisie să se gândească cum uh, putea să fie sacrificate animalele mai aproape de locul lor de origine, ori chiar pe exploatație, ori uh, la abatoarele locale. În acest moment avem tehnologie care ne permite să, să transportăm mult mai ușor carcase înghețate și tocmai aceasta menționez și în raport. Vă spuneam că nu stau prea bine cu voce, așa că nu pot să vă spun mult mult mai multe. Sper că mă înțelegeți. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră și uh, cooperarea în viitor la acest raport. Nu vă faceți griji, domnule Norman, ne-ați explicat uh, subiectul, colegii au raportul dumneavoastră, așa că cred că este destul și ei sunt suficient de informați. Dăm acum uh, cuvântul raportorilor din umbră la început doamna Ribeiro, numele PPE. Siento, hay un problema con ese micrófono. Microfonul acela are o problemă, se pare. Agora cred că sim. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao relator. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru că ne-a prezentat acest raport. Cred că este o chestiune foarte sensibilă care ne atinge. Mai sunt doar câteva luni până la alegerile europene, ne preocupă foarte mult opinia publică și ce trebuie să facem pentru a apăra bunăstarea animalelor agricultorii și producătorii din Europa sunt uh, adesea primii care vor ca lucrurile să iasă bine, nu vor ca animalele lor să sufere în vreun fel. Și agricultorii chiar își înțeleg animalele, au o, o relație apropiată cu acestea. Eu aș fi dorit să citesc un document mai echilibrat. Pentru că dacă un cititor nespecialist uh, se uită la document, uh, nici nu înțelege de ce, ce este vorba. E clar că um, este, sunt multe de îmbunătățit, dar Uniunea Europeană este un exemplu de urmat în acest domeniu. Avem o directivă care trebuie să fie mai bine aplicată, să fim vigilenți cu privire la acest lucru. Și când mă refer la implementare, mă refer la executare, sancțiuni, amenzi care să fie uh, um, aplicate și care să aibă un efect uh, disuasiv mai mare, pentru că um, avem, avem de-a face cu aceiași recidiviști, puțini, dar aceiași care încalcă mereu uh, regulile. Dacă se transportă un animal bolnav, asta nu înseamnă că tot sistemul este greșit. Nu putem să interzicem cu totul transportul animalelor. Dacă ne uităm dintr-o perspectivă a bunăstării animalelor, există un fel de standard dublu, pentru că dacă vrem să spunem că nu vrem ca vreunul să moară pe, nu vrem ca nimeni să moară pe autostrăzi, atunci până la trebuie să interzicem și circulația oamenilor pe autostrăzi. Apoi la partea uh, de condiții la porturi uh, și în alte și în aeroport. Da, într-adevăr, este adevărat, ar trebui să avem resurse mai bune pentru control în aceste zone și o cooperare mai bună între uh, Uniunea Europeană și statele terțe, importatoare și exportatoare. Trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că animalele ajung sănătoase și uh, în stare bună la destinație. Trebuie să uh, Îmbunătățim, deci, cooperarea între statele membre, dar și între statele membre și statele terțe și trebuie să îmbunătățim tehnologia pentru a ști exact care este destinația unui anumit vehicul și a unui anumit animal. Ca să nu se. Um, ca să se evite o povară administrativă mai mare la frontiere. Deci să nu îi împovărăm pe agricultori cu birocrație suplimentară, cu condiționalități suplimentare. Nu putem să îi impunem standarde mai uh, exigente pentru animale decât pentru oameni. Da, normal că trebuie să avem uh, bunăstarea animalelor, dar în încheiere aș dori să văd un uh, raport care să îi descrie pe fermier ca fiind cei mai bine plasați să se asigure de bunăstarea animalelor. Asta trebuie să discutăm noi aici. Mulțumim foarte mult! Acum, pentru alte, domnul Huitema. Vă mulțumesc foarte mult. Voi, numări, voi vorbi în numele domnului Fedele, care nu poate fi astăzi um, de față, așa că mi-a dat o notă pe care aș dori să o citesc. Ar dori, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru munca la acest raport, care subliniază câteva chestiuni care se referă la implementarea eficientă a acestui regulament. Știm că, așa cum se întâmplă cu toată legislația privind bunăstarea animalelor, există probleme legate cu, de în statele membre. Acest lucru a fost confirmat de raportul Curții de Conturi uh, publicat recent. Avem uh, uh, o, o rată de conformitate uh, care se presupune a fi 97% aici, însă din imagine pe care le primim din alte surse, parcă lucrurile sunt uh, diferite. În acest moment avem mai degrabă mai multe întrebări decât uh, um, răspunsuri și nu știm mai multe despre situația din statele membre și din uh, state terțe. Cât despre campania din uh, 2011, sunt câteva aspecte uh, care ar trebui să fie lămurite în regulament pentru a ne asigura că dispoziția acestea se respectă mai bine. De exemplu, dacă se instalează tehnologii cum ar fi uh, trasare GPS în uh, camioane care se permită trasarea în timp real uh, a camionului, s-ar putea um, corecta chestiunile legate de conformitate mai rapid. Frederick Federer consideră de asemenea că jurnalele de călătorie trebuie să fie publicate pentru că există un interes foarte mare al publicului pentru acest subiect. Apoi să se facă inspecții mai bune înainte de plecare pentru a se asigura că animalele chiar sunt apte de transport, precum și o lămurire a ceea ce implică acest lucru. O chestiune care se identifică și în uh, avizul științific al EFSA uh, este faptul că unele um, dispoziții sunt formulate foarte ambigu și că trebuie să fie lămurite uh, mai ales partea de loc suficient pentru cap, de exemplu. Dar, în sfârșit, uh, um, trebuie să se asigure niște sancțiuni eficiente împotriva neconformităților. Așa cum s-a propus de mai multe ori de către Parlament, facem îndemn la Comisie să propună indicatori pentru bunăstarea animalelor pentru a se face progrese mai clare. Uh, deocamdată nu pare să existe să fie un accent pe acest lucru. Sprijinim uh, limitările științifice stipulate în regulament. Avizul EFSA spune că nu există dovezi științifice care să indice că dacă ar fi uh, mai scurt timpii de călătorie, s-ar ajunge la o bunăstare mai uh, mare a animalelor. Așa că noi ne-am uh, concentrat pe conformitate cu normele actuale și cu sancțiuni eficiente pentru neconformități. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Urmează raportarea din umbră pentru GUE, doamna Hansenkamp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc foarte mult domnului Dorman pentru redactarea acestui raport. Este păcat că Comisia Agri nu a pus la dispoziție resurse pentru organizarea unor vizite și unor audieri. Îi mulțumim domnului Dorman că s-a ocupat de acest lucru, că a organizat audieri, că s-a dus în Turcia să vadă cu ochii săi cum sunt lăsați, lăsate animalele în, în plata Domnului după ce trec frontiera Uniunii Europene. Și eu am fost uh, la frontierele externe ale Uniunii Europene pentru a vedea cum stau lucrurile cu transportul animalelor și când am văzut ce se întâmplă în Croația și în alte zone, și asta e în Uniunea Europeană, vedem că sunt uh, nave cum ar fi Holstein Express sau Phoenix care amarează încărcate cu viței și cu viezi. în zeci de vehicule supraîncălzite, animalele au bolnave, rănite, uh, le era foarte cald, nu exista ventilație. Deci era clar că pur și simplu se proteja industria acolo și ce a fost mai rău, și asta am văzut deja, nu știu, cumva acum în anii 90 în, la televiziune, în Croația din nou. Uh, un vițel care a căzut între navă și uh, mal și Uh, cumva se ținea cu picioarele din față um, de navă și um, până la urmă nu putea să se ridice, a fost adus pe navă și a fost um, electrocutat pentru a se mișca. Nu am văzut rapoarte cu privire la astfel de incidente. Vedem că sunt uh, din ce în ce mai puține inspecții, uh, mai puține controle eu cred că am putea să avem o formulare mai fermă în acest sens. Vă rugăm să, încheie, să încheiați. Transportul de animale vii către state din afara Uniunii Europene uh, bineînțeles că trebuie să se asigure, să asigure o bună ajungere um, în condiții bune, dar deja dacă ar ajunge în viață, tot ar fi ceva. Dacă vă uitați uh, totuși să, ce se întâmplă în realitate, o să vă recomand un DVD uh, cu o emisiune um, care a fost difuzată pe uh, emisiunea germană acum câteva săptămâni, dacă aveți curajul. Vă rugăm să încheiați. Chiar trebuie să um, oprim uh, aceste transporturi și situația de la frontierele europene uh, din ce în ce mai multe abatoare se închid în Europeană și dacă vrem să îmbunătățim bunăstarea animalelor, trebuie să avem uh, o producție mai locală. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Heusling. Ja, <clears throat> vielen Dank. Ich glaube... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că lucrurile se repetă. Cred că acest raport uh, ne prilejuiește o dezbatere pe marginea oportunității legislației. Uh, avem o legislație bună? Da, probabil avem o legislație mai bună ca alte regiuni, dar nu ne folosește la nimic dacă nu o punem în aplicare. Și asta este problema centrată. Uh, domnul Dorman vorbește despre probleme, dar nu cred că e suficient să le doar lunim, să le spunem pe nume. Noi suntem Uh, aici și discutăm această chestiune pentru că s-au strâns peste un milion de semnături pentru ca noi să dezbatem această uh, problemă și să uh, modificăm situația actuală. Deci trebuie să apelăm la Comisia Europeană că trebuie să um, verifice și să implementeze ca atare legislația existentă și trebuie ca Comisia Europeană să, să se pronunțe și unele sancțiuni dacă e nevoie. Avem nevoie de, și de o dezbatere privind uh, limitarea în timp a transporturilor. Domnul Dorman n-ar vorbi despre asta, dar uh, tocmai probabil pentru faptul că uh, această limitare în timp până acum a, a fost oarecum tabu. De ce transportăm de fapt animalele? Pentru că sacrificarea animalelor este cu câțiva euro mai ieftină într-o țară decât în altă țară. Da? și cred că avem nevoie uh, în consecință și de mai multe abatoare, trebuie să avem posibilitatea să putem uh, sacrifica animalele în fața locului acolo unde este necesar și trebuie să vedem dacă prin regimul actual nu cumva impunem mult, mai multe dificult, mult prea multe dificultăți uh, fermierilor, făcându-le adesea imposibilă susținerea unei exploatări mai mici dacă vor să fie uh, în legalitate. În plus, uh, în ce privește transporturile, uh, de multe ori utilajele pentru transportarea animalelor nu sunt adecvate, nu corespund normelor, de multe ori nu, de multe ori animalele sunt transportate în vehicule care, de exemplu, circulă oficial sub dinamirea de cisternă doamna președinte intervine, vă rog, terminați. Nu suntem noi fundamentaliști aici, doamnă președinte. Uniunea Europeană trebuie să se ia în serios, uh, trebuie să își verifice uh, gradul de implementare a propriei legislație. Și nu trebuie noi să facem acum alte și alte amendări și propuneri legislative noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc, doamna äh, uh, președinte. Vreau să uh, mulțumesc raportorului pentru excelentul uh, raport. Uh, cred că punctul G, punctele 20, 23 și 29 sunt foarte importante pentru mine pentru că este important să nu mai transportăm animale vii între, în afara Uniunii Europene. În plus, trebuie să distingem între animalele pentru sacrificare și animalele de prăsilă care sunt transportate pentru a fi crescute în altă parte. Um, trebuie ca uh, țările de export să fie incluse în nou domeniu de aplicare al uh, instrumentului. Um, <clears throat> până la urmă, uh, este vorba de atât de transport, cât și de controlul transportului, de sancțiuni nu în ultimul, trebuie, nu în ultimul rând trebuie să permitem ca uh, sacrificările uh, după criterii religioase, se poate permite doar dacă se face și o asomare uh, prealabilă a animalelor. Apoi, nu, să știți că uh, fermierilor nu este deloc, nu le este deloc uh, indiferent ce se întâmplă cu animalele lor. Aici pot să vă contrazic. Eu cred că prin acest raport, oricum, am creat o bază foarte bună pentru a îmbunătăți protecția animalelor nu numai în contextul transportului. Domnul Erdős. Mă bucur foarte mult că atât studiul Parlamentului cât și raportul Curții de Conturi arată că trebuie, în primul rând, verificată, controlată respectarea eh, cadrului de eh, referință european. În plus, este nevoie și de un schimb de bune practici. Nici de cum nu susțin adoptarea unor noi măsuri sau introducerea unor noi indicatori privind bunăstarea animală, pentru că acest lucru ar, peric- ar, ar agrava și mai mult competitivitatea eh, fermierilor din Europa. Nu mă surprinde Eh, nu vă va surprinde faptul că nu sunt de acord cu eh, recomandările raportorului, în special în privința ultimelor două recomandări. Nu putem face, eh, nu putem condiționa subvențiile de constatarea celor mai mici nereguli. În, în materie de control nu trebuie făcută distinție niciun uh, de, nu trebuie făcut de niciun fel de excepție în legătură cu uh, anima, între animalele care se produc pentru export și animalele, an, animalele destinate consumului intern, respectiv an, între, animale, între animalele care uh, vin din spre exterior pentru a fi consumate la noi. Voi depune amendamente pentru ca între aceste categorii să nu mai există diferențe, să se aplice toate, uh, în cazul tuturor, aceleași standarde. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheiere, acum are cuvântul doamna Schreier și apoi doamna McGuinness. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului. Revenind la chestiunea pe care am discutat-o anterior, trebuie ca sacrificarea animalelor să se facă cât mai aproape de uh, fermă. Sigur că aici interven și criterii economice și de multe ori uh, fermierul, în funcție de aceste criterii economice, uh, de, decide să, uh, să plătească abatorizare într-un, loc, într-un loc sau altul. De multe ori chiar plătește mai mult pentru ca sacrificarea să se facă în condiții bune. Dar trebuie ca și legile să fie respectate. Și doamna Rivera a spus foarte bine că uh, cele mai importante controle sunt controlele la camioane. Și aici uh, legea are uh, prescripții foarte exacte. Însă trebuie să vedem ce trebuie făcut cu animalele care se află la sfârșitul ciclului de viață. Universitatea Wageningen a arătat clar ce funcționează, ce nu funcționează foarte bine dar, de regulă, trebuie să spunem că lucrurile totuși se desfășoară așa cum prevede eh, legea. Și doamna McGuinness a spus că nu toate ani animalele sacrificate la fața locului sunt eh, animale care trebuie eh, înlăturate pentru că n-ar fi sănătoase. Doamna McGuinness, ce încercăm noi să facem aici este să corectăm o problemă Uh, sistemică. Într-adevăr, există în multe cazuri sisteme de transport uh, uh, și gestiunea animalelor bune. Totuși, îi mulțumesc raportorului pentru faptul că a examinat această situație. În studiul prezentat s-a arătat foarte clar că s-a desfășurat peste 4 milioane de controle fără nicio neregularitate, deci uh, zero nereguli. În alte țări, uh, în alte state membre uh, nu s-au făcut deloc controle. Eu cred că ar merita publicat acest tabel din studiul respectiv pentru că este clar că în unele state membre există evidente probleme. Mulțumesc. E, eh, Mulțumesc mult. Acum aș dori să mă îndrept înspre comisie. Aș dori să întreb reprezentantul comisiei dacă dorește să cuvântul. Doamna Ramirez, aveți cuvântul. Grazie, señora presidenta. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. The, the Parliament for the report. Comisia mulțumește Parlamentului pentru raport, dar o să așteptăm eh, raportul final pentru că văd că eh, vor fi depuse multe amendamente mai ales uh, în legătură cu recomandările din acest raport. În legătură cu cele evidențiate de raportor, uh, Comisia este pe care să schimbe uh, obligațiile de notificare și raportare pentru transport, alimente și pentru furaje. Și cu schimbarea acestui regim, intervin uh, și dialoguri cu statele membre în legătură cu datele pe care Comisia Europeană le va culege. Sperăm ca aceste date noi să fie mai fiabile pentru evaluarea sistemului uh, de transport. În ce privește recomandarea de a localiza uh, mijloacele de transport animale cu semnalizare eh, GPS, pot să vă spun că acest lucru deja eh, funcționează. Din păcate, sistemele de localizare eh, nu sunt compatibile între diferite state membre, deci nu pot fi folosite în regim transfrontalier. În ce privește indicatorii de performanță, Evident că trebuie să găsim niște indicatori pentru măsurarea stării de bunăstare animală și de sănătate animală. Vom lucra la acest lucru în următorii ani. Ehm, să știți că exportul de animale este doar eh, face, eh, eh, are o pondere de doar 9% din totalul transporturilor de animale și Comisia consideră că majoritatea, în majoritatea cazurilor ehm, transportul se face în, corect, în condiții corecte. Pe de altă parte, sunt milioane de animale procesate în fiecare zi, în fiecare Uh, stat membru. Deci evident că peste tot apar uh, imagini negative cu impact major care pot fi uh, folosite. Recunoaștem că este o problemă cu transportul animalelor la sfârșitul ciclului de viață. Un alt element de risc îl reprezintă animalele tinere, și respectiv animalele uh, destinate exportului în condițiile unor temperaturi crescute ale mediului ambient. Vom colabora cu statele membre pentru a îmbunătăți uh, condițiile la aceste categorii. Mulțumesc! Ia para finalist. Mulțumesc, doamna Ramirez. Acum, în încheiere, îi dau din nou cuvântul domnului Dorman ca să conchidă dezbaterea. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu consider că această dezbatere arată foarte clar că ea a fost necesară și este necesară. Arată că există foarte mari diferențe între uh, modul în care uh, statele membre uh, tratează transportul animalelor. Trebuie să recunoaștem că în ultimii ani au fost elaborate noi tehnologii și pentru sacrificare, și pentru transport, și pentru stabilirea capacității uh, aptitudine de a fi transportate. Totuși, uh, aceste noi tehnologii și instrumente nu sunt folosite în același fel, nici uh, regulile nu sunt respectate în același fel de către toată lumea. Putem îmbunătăți reglementările actuale? cu siguranță. Și cu toții suntem de acord că vrem să obținem cea mai bună legislație cu putință pentru ca animalele să fie tratate bine, fie că se află la prima sau la ultima lor călătorie. Eh, și în ce privește transportul în, eh, în țări terțe, evident că este o mare diferență că transportăm animale de uh, prăsilă sau animale pentru, uh, care urmează să fie sacrificate. Și aici susțin orice îmbunătățire uh, care ar putea interveni pentru a crește uh, calitatea la transport. A Acum aș dori să vă prezint termenele. Avem un termen pentru amendamente. Termenul este 7 decembrie 2018, ora 13. Adoptarea proiectului de raport va fi pe data de 23 ianuarie 2019, iar votul în plen va fi în februarie 2019. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. După cum știți, colegul nostru Paolo de Castro, raportor cu privire la acest dosar foarte important, un dosar important pentru întregul sector și pentru noi toți, de practici comerciale neloiale, ne-a spus că există negocieri în formă tripartită la ora actuală și domnul De Castru ne va spune acum cum decurg negocierile. Vreau să vă aduc aminte pe scurt cum stau lucrurile. Care este situația? Comisia Agri a luat decizia de a iniția negocierile. Decizia a fost anunțată în plen din 22 octombrie și a fost aprobată cu largă majoritate pe 25 octombrie. Înțeleg că atât uh, echipa de negociere de la Agri cât și președinția austriacă sunt dispuși să se țină de un calendar foarte strâns, în așa fel încât să finalizeze dosarul anul acesta. Până în prezent au avut loc trei discuții tripartite. Un al patrulea astfel de trialog va avea loc pe 6 decembrie și domnul De Castro ne spune că acesta probabil va fi cel mai important trialog. Am fost informată că va fi prezent chiar și domnul comisar Hogan la acest al patrulea trialog. În decursul acestui al patrulea trialog, poate că se va putea ajunge la un acord final. Dacă nu se ajunge la un acord final pe 6 decembrie și dacă va fi nevoie, atunci s-a planificat un al cincilea trilog pe 12 decembrie în timpul sesiunii plenare. Fără să mă amintim cu vorba, acum îi dau cuvântul domnului De Castro pentru a ne spune cum stau lucrurile. Grazie, grazie Presidente. Come a ricordat... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum ați spus, plenul ne-a dat un mandat pe 25 octombrie de a intra în negocieri și am trecut direct la muncă, așa cum știu foarte bine toți raportorii din umbră. Am avut uh, câteva runde, un program foarte intens. Am organizat deja trei trialoguri, iar al patrulea va fi pe 6 decembrie. Apoi, după cum ați spus și dumneavoastră, Am dat dovadă de un grad înalt de flexibilitate din partea Parlamentului în trialog. Sunt totuși câteva elemente, sunt de fapt câteva elemente unde suntem pe aceeași lungime de undă cu președinția austriacă. De să fie acoperite, de exemplu, toate produsele agricole, nu doar uh, produse alimentare. Deci să includem practic și uh, bumbacul sau hrana pentru animalele de companie. Am ajuns și la un grad de foarte avansat de acord politic în ceea ce privește includerea bunurilor din afara Uniunii Europene. Există și o interdicție cu privire la utilizarea informațiilor sensibile și există și chestiuni care țin de contractul scris. Există și tema interdicției costurilor necerute, care sunt incluse în ecuație fie de către un intermediar sau de un uh, cumpărător. Se vorbește și despre cererea de nevoie de anonimitate, președinția austriacă a ascultat și sugestia noastră de a implica într-o astfel de decizie ONG-urile și reprezentanții sectorului consumatorilor și mai departe. Deci, austriecii au ținut seama de diverse propuneri ale Parlamentului. Este un uh, pas important înainte, de asemenea, să analizăm și oportunitatea ca furnizorul să hotărască la care autoritate competentă merge, deci către care se îndreaptă, fie că e vorba de statul membru unde se află distribuitorul sau cel în care se află furnizorul. Există și câteva obligații minime legate de uh, rolul, ob, ob, rolul autorităților naționale competente în așa fel încât acestea să poată coopera mai bine, pentru că până în prezent uh, situația nu a fost foarte bună în ceea ce privește cooperarea acestor autorități. Parlamentul reușește să introducă anumite criterii minime de cooperare. Cam acestea sunt lucrurile principale pe care am dorit să vi le prezint. Bineînțeles, de partea cealaltă a mesei de negociere există diverse uh, dorințe, deziderate, mecanisme de negociere și Parlamentul a insistat pe câteva dintre aceste aspecte. Consolidarea cooperării între autoritățile naționale, de asemenea, este un lucru esențial în cele din urmă, foarte multe dintre cerințele Parlamentului au fost luate în considerare și incluse în text, dar vreau să vă spun că multe dintre acestea totuși nu au fost luate. Am uh, organizat negocieri îndelungate, nu am ajuns încă la finish, dar suntem foarte aproape. Există și posibilitatea de a extinde sfera de aplicare a directivei către toți furnizorii. Acesta este principiul pe care l-am salutat cu toți și cu toții și am fost de acord că dacă ceva este neloial, atunci este neloial și Parlamentul nu acceptă un fel de prag sau limitare a obligației, deci ceva să fie mai puțin neloial și atunci să nu fie luat, luat în considerare. Noi nu acceptăm așa ceva, nu dorim să facem compromisuri pe această temă, noi dorim să, aduce, să ajungem la o directivă bună la sfârșitul acestui proces. Ne bizuim și pe comisie și pe președinția austriacă. Sperăm că toți vor reuși să se urnească joi. Doamnă președintă, se pare că încă nu am primit niciun fel de semnal în acest sens până în prezent. Și uh, mă uit acum uh, mai ales la domnul Mögele de la comisie. Sperăm că președinția austriacă și comisia vor putea să ne ajute să ajungem la finish cu negocierile pe acest dosar privind practicile comerciale neloiale. 428 de voturi în plen, 170 împotrivă. Iată de ce un mandat foarte mare din partea plenului pentru negocierile noastre, dar dacă nu reușim acum, vom termina în timpul președinției Rom- României. Mulțumesc, Paolo a fost foarte interesantă. Este de dorit să terminăm cât mai repede aceste negocieri. Mai multă lume a dorit să ia cuvântul. În primul rând, dă cuvântul um, raportorilor din umbră. În primul rând, doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului Paolo de Castro pentru prezentarea sa. Nu am să repet lucrurile pe care le-a spus el deja. Voi vorbi foarte pe scurt. Avem foarte mult de lucru joi la următorul trialog și sper că vom ajunge la final, dar nu sunt sigură. Este un document legislativ foarte important, de aceea trebuie să iasă bine. Este mai important să iasă bine decât să iasă repede. Și cu toții vom lucra până târziu, dacă trebuie, joi, ca să ajungem la un rezultat bun. A existat anumite îngrijorări în ceea ce privește amendamentul 56 uh, sau 360, conform numărătorii, în ceea ce privește uh, fuziunile între anumite entități. Comisia trebuie să realizeze un studiu pe această, pe această temă, nu să bagi direct în legislație conceptul numai așa. Um, și la 64, în ceea ce privește bunăstarea animalelor, există o îngrijorare de acest amendament, nu se mai află în text. Atât am avut eu de spus deocamdată și sper că vom primi vești bune vineri dimineața, după trilog. Mulțumesc. Acum urmează doamna Hoibuch. August. Ja, herzlichen Dank. Es ist in der Tat so. Mulțumesc. Într-adevăr, e așa. Până acum am negociat foarte bine și am ajuns destul de departe. Mă bucur uh, foarte mult că am reușit să includem în domeniul de aplicare și fermierii din afara Uniunii Europene. Nu se poate ca pentru uh, proprii noștri fermieri țărani, eh, să avem condiții de și protecție foarte bună, dar, să, eh, dar până la urmă să facem cumpărăturile în Maroc sau în alte țări pentru că acolo eh, fermierii nu sunt atât de bine protejați. Este o chestiune de echitate până la urmă. Sper de asemenea că dependența despre care se mai vorbește dependența unui producător de uh, procesator de pildă sau de comerciantul final. Deci sperăm că această de, de, dependență poate fi negociată încă puțin. De asemenea, avem rezerve la achiziționarea și uh, revânzarea sub costurile de producție sau costurile de achiziție, respectiv a acestor produse Uh, agroalimentare, cred că este vorba de un semnal foarte, foarte negativ dacă, uh, dacă permitem uh, unui, unui procesator sau comerciant să achiziționeze sub prețul de producție sau să revândă sub prețul de achiziție un produs. Sperăm că aici vom obține o formulare nouă și anume sper că se va stabili foarte clar că comercianții nu vor putea să stabilească standardele în materie. De multe ori, de multe ori însă sfera comercială ne, ne o ia înainte și asta face ca protecția fermierilor să fie mereu cu un pas în urma uh, comercianților. Eu totuși am uh, încrederea că uh, după acest trialog tehnic de joi vom reuși să progresăm așa cum trebuie spre mulțumirea noastră a tuturor. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, care cuvântul pentru două minute, domnul Loazou. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am luat deja cuvântul pe acest subiect de mai multe ori și v-am, aduc, v-am adus aminte cât de uh, Mare a fost uh, presiunea asupra agricultorilor în relația lor cu intermediarii. Se pierde foarte mult din venitul agricultorilor, de aceea ei trebuie să se poată organiza în așa fel încât să aibă multă putere. Guvernele sunt din ce în ce mai uh, sensibile față de interesele marilor grupuri în detrimentul uh, exploatațiilor mici. Să nu pierdem din vedere nici avizul motivat al Parlamentului Sudez, care ne arată că sunt anumite probleme pe piața internă în acest domeniu. Cum poate Comisia să reglementeze practicile comerciale neloiale care au un impact foarte mare asupra concurenței între state la nivel european în momentul în care concurența aceasta neloială este practic consecința directă a ideologiei economice în care ne aflăm la ora actuală. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are, domn, are cuvântul doamna Müller. Mulțumesc. În numele raportarea noastră din urmă, Elzi Katainen, care n a ajuns aici și aș vrea să spun că mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră eh, pentru munca depusă pe acest proiect legislativ. Colaborarea cu președinția austriacă a fost întotdeauna constructivă și sperăm că vom găsi o soluție în eh, trilog. În ceea ce privește raportul, doresc să subliniez câteva lucruri. În primul rând, Parametrul trebuie să fie rațional și flexibil în momentul în care se ajunge la o soluție în ceea ce privește sfera de aplicare a directivei și lista de RGP-uri. Cred că există o soluție în ceea ce privește sfera de aplicare care poate fi uh, văzută cu ochi bun de toate cele trei instituții. Sfera de aplicare poate să fie extinsă oarecum atât furnizorilor cât și cumpărătorilor, dar nu tuturor uh, actorilor implicați. În al doilea rând, soluția trebuie să țină seama de legislația europeană. Noi trebuie să îmbunătățim standardul de viață al producătorilor. Acesta este, acesta este obiectivul principal al acestei directive. Directiva, de asemenea, trebuie să poată face față și unor posibile acțiuni în instanță. Și în al treilea rând, a treia condiție, directiva trebuie să intre în vigoare în decursul acestui mandat parlamentar, pentru că uh, Trebuie să fie îmbunătățite rapid standardele de viață ale producătorilor, cu mult înainte adoptării uh, reformelor CFM și PAC. Mulțumesc. Urmează doamna Schreier. Doamna Schreier are cuvântul. Președinta, indiferent de câte ori spun numele dumneavoastră de familie, n-am să reușesc să-l pronunț corect. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Când vorbim despre agricultori și uh, companie în contextul noii politici agricole comune, acesta este cel mai important aspect. Deci când discutăm cu ei, ei spun că doresc să fie siguri care vor fi prețurile pentru produsele lor. Este cel mai crucial lucru. Și aici doresc ca Parlamentul să se implice, e nevoie de un regulament, dar acum avem o directivă. La urma urmei, cel mai important lucru este ca veniturile fermierilor să fie la un nivel decent. Trebuie să continuăm negocierile, e nevoie să clarificăm acest punct, pentru că discutăm deja de foarte mult uh, timp și e posibil să continuăm să discutăm încă mult timp de acum înainte. Le mulțumesc mult raportorului și raportorilor din umbră. Este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le abordăm. Domnul Andrei are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun pe scurt câteva cuvinte. În primul rând, îi mulțumesc raportorului, domnului Paolo de Castro, pentru un efort excelent. După Omnibus, acesta este cel mai important text din mandatul nostru. Trebuie să-l încurajăm pe, raportul, pe raportorul nostru ca să aibă succes și să-l sprijinim. Este un text dificil problema este dificilă la nivel european, echitatea, justeția, dar totuși este o chestiune crucială. crucială. După cum spunea și doamna McGuinness, trebuie să uh, fie un raport bun, nu neapărat să fie terminat cât mai repede. Dar totuși este o idee bună să ajungem la un rezultat înainte de sfârșitul mandatului. Atât de important este să restabilim echilibrul în acest domeniu. Uh, și să terminăm cu dominarea, dominația marilor, marilor jucători în acest domeniu. Deci e nevoie să restabilim echilibrul și noi putem face ceva aici, ne-am exprimat voința în plen în acest sens. Trebuie să sprijinim acest sector în întreaga Uniunea Europeană și Paolo sper că după acest ultim sau poate penultim trilog vom putea ajunge la un rezultat. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Neuchel. Äh, Am o întrebare concretă pentru Paulo de Castro. Äh, două amendamente au fost foarte importante pentru noi în Germania, 361, care äh, dorește să împiedice modificarea standardelor de protecție animală, asta a căzut apoi 363 care privește cooperativele de fermeri. Doar ca să vă semnalez că mă interesează acest amendament foarte mult. A continuație, para finaliza. Mulțumesc. În încheiere are cuvântul domnul Flanagan. Aș dori să-i urez domnului De Castro și echipei sale mult noroc pe acest dosar, pentru că la ora actuală, în ceea ce privește politica agricolă comună, e ca și cum uh, ai pune bani într-o găleată cu o gaură. Până în momentul în care găleata aia e reparată, banii vor continua să iasă din ea, indiferent cât mulți bani băgăm în ea. Nu contează ce facem cu politica regulă comună, pentru că până când nu le dăm fermierilor niște prețuri decente, ei nu vor reuși să trăiască așa cum trebuie, să aibă un standard de viață adecvat. Acest lucru este adecvat și să sperăm uh, este adevărat și să sperăm că până la sfârșitul mandatului vom reuși să ajungem la o soluție. Mulțumesc! Am terminat dezbaterea pe acest dosar, toată lumea a luat cuvântul. Acum aș dori să-i dau cuvântul Comisiei DG Agri. Domnul Măgăle are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez și eu că s-au înregistrat progrese excelente la primele trei trialoguri au fost abordate foarte multe probleme și la nivel tehnic cred că s-a desfășurat o muncă excelentă, iar acest lucru este precondiție, este fundația succesului acestor trialoguri. De aceea aș dori să-i mulțumesc foarte mult raportorului domnului De Castro pentru atitudinea foarte constructivă. Sperăm că vom reuși să înregistrăm progresele necesare până la sfârșit și vom putea să desăvârșim negocierile să avem un rezultat bun. După cum a spus și dumnealui, precum și alții, sunt câteva elemente importante importante pentru Parlamentul European care au fost preluate în text, în negocieri, de aceea calitatea nu ține neapărat de numărul amendamentelor, câte dintre ele sunt acceptate, ci fondul lor, substanța lor. Ce conțin ele. Asta este important. Comisia a încercat să fie cât de flexibil, cât de flexibilă posibil. Pornind, bineînțeles, de la propunerea sa inițială, în care era vorba de o armonizare minimă prin care să fie protejați cei slabi de cei puternici. Joi, cred că vom avea șansa unică de a termina negocierile și de a ajunge la un acord. S-a spus că poate că se va ajunge până târziu. Orele oficiale sunt de la 18 la miezul nopții. Cred că va fi suficient timp pentru a parcurge toate aspectele încă pendinte și să ajungem la un acord, la un rezultat bun. După cum a spus și doamna din adineauri, aș dori și să subliniez că pentru noi este important, în primul rând, să avem un rezultat foarte bun, dar în același timp să respectăm temeiul juridic acest lucru este important, mai ales în ceea ce privește sfera de aplicare. Articolul 43, alineatul 2, trebuie să fie respectat întotdeauna în acest context, să nu-l pierdem din vedere. Trebuie să demonstrăm că beneficiul final va fi al fermierului în cele din urmă. Acestea fiind spuse, eu sunt optimist. Sunt optimist că vom ajunge la rezultatele dorite săptămâna aceasta și nu va trebui să revenim pe 12 decembrie cu noi negocieri, dar chiar și dacă se întâmplă acest lucru, încă este timp uh, suficient la dispoziție ca să ajungem la un rezultat bun înainte de sfârșitul mandatului actual. Și cred că acest lucru este foarte important în acest context. Vă mulțumesc pentru atenție. Ia, ia para finali. Vă mulțumim și ca să încheiem acest punct și dezbaterea, am să-i dau cuvântul colegului nostru, Paolo de Castro. Vreau doar să vă spun, așa cum au spus-o și alți intervenienți, că este vorba despre unul dintre dosarele cele mai importante ale mandatului. Sectorul așteaptă să se încheie, să aprobăm, pentru că deja se discută de mulți ani și ar reprezenta un mare pas înainte. Așa că, pentru încheierea acestei dezbateri, dau cuvântul din nou lui Paolo. Vă mulțumesc, doamnă președinte și vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Aș dori să mulțumesc mai ales raportorilor din umbră pentru munca de echipă pe care am făcut-o și să mulțumesc echipei tehnice mai ales, pentru că atunci când vorbim despre trialoguri, sunt ore în șir de discuții tehnice și vreau să mulțumesc și lui Vasiliu de la secretariat și tuturor celor care ne-au ajutat și, bineînțeles, președinției, comisiei. După ce am uh, ascultat pe domnul Măghele, m-au frapat câteva lucruri. Mereu am fost optimist, desigur, dar mai sunt câteva puncte care ne preocupă și sunt de acord cu doamna Măghele și cu domnul Andrieu că vrem o directivă în, în, în timpul acestui mandat, dar vrem un text de bună calitate. Asta, pentru asta s-a angajat mereu Parlamentul și eu uh, înțeleg foarte bine preocupările Mariei Neuhel uh, și o să țin cont uh, de mențiunile sale la următorul trialog. Și vom face și o examinare um, în cadrul comisiei. Mai sunt câteva aspecte așadar care reprezintă o preocupare, dar sper că în spiritul uh, compromisului pe care uh, l-au arătat până acum și Parlamentul și Consiliul și Comisia, vom ajunge uh, să încheiem acest dosar, să vedem luminița de la capătul tunelului avem un raport care implică și o expertiză juridică care îl susține și sper că în săptămâna aceasta vom face acest pas decisiv. Așa cum spunea Eric Andrieu, după Omnibus, acesta este un alt dosar important, împreună sperăm să uh, le dăm um, agricultorilor noștri un pachet uh, solid care să ajute la combaterea practicilor neloiale care, din păcate, afectează atât de des lanțul agroalimentar din Europa. Mulțumim foarte mult, Paolo! Am încheiat punctele pe care le aveam uh, uh, de discutat înainte de vot. Iată, am terminat punctul 9. Am încheiat programul nostru. Peste 2-3 minute începem și votul vă rog să vă luați cartelele de vot, să le aveți pregătite. Vă așteptăm, domnule Melo, vă așteptăm pe toți. Vă mai lăsăm două, trei minute. Suntem în regulă cu timpul. Vreau să vă reamintesc tuturor că la ora 7, chiar în această sală, avem un cocktail, un pahar de Crăciun pentru Comisia Agri. Deci chiar aici, în sala aceasta, nu trebuie să ieșim. Încheiem cu votul, ne terminăm treaba și după aceea putem să mai rămânem o clipă împreună, să ne luăm rămas bun înainte de uh, vacanța aceasta de sărbători. Deci, avem acum două minute ca să se distribuie documentele și apoi începem votul direct.

Bueno, vamos a comenzar la votación. En primer lugar. Începem votul. Începem cu avizul cerințe minime pentru reutilizarea apei. Raportor pentru aviz este doamna Petir. Nu știu dacă dumneavoastră dorește să intervină la început, dacă nu, trecem direct la vot cum uh, preferați. Trecem la vot. Trebuie să vă spun că aveți nevoie de cartelele de vot, sper că le aveți cu toții. Raportorul 9, um, um, amendamentul 9 îl votăm electronic, pentru că e vorba de conținut, să nu avem deloc îndoieli, votăm electronic. Deci începem votul la amendamentul 9 al doamnei Senra. Vemos, cerramos. Cerramos. S-a închis votul. Respins. 29 de voturi împotrivă, 2 pentru, o abținere. Trecem la compromisul 1. La fel, vot electronic. Am deschis votul. Votat todos. Cerramos votación. Am închis votul. Adoptat. 31 de voturi pentru, unul uh, împotrivă, fără abțineri. Compromisul 2. Vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat, 24 de voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Trecem la amendamentul 89. Pentru. Se respinge. Nu. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 95, domnul Viegas, pentru, Împotrivă. Se respinge. Compromisul 3. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 22 de voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Amendamentul 152 pentru 42 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 144 pentru împotrivă se respinge. 146 pentru împotrivă se adoptă. 147 pentru Împotrivă. Se adoptă. 148. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamente, ce, amendamente identice. 7, 149, 150, 151. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 155 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la compromisul 7. S-a deschis votul. Compromisul 7. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru, 4 împotrivă, fără abțineri. Amendamentul 10. Domnul Zonă. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Potrivă. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 19. Nu. 21. Doamna Senra. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 23, tot Senra. Mă scuzați, 22. 22. Votăm pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 23, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 24, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 25, pentru, Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă, 29 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Amendamentul 38, domnul Dele, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 31 de voturi pentru, fără voturi împotrivă, o abținere. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29 de voturi pentru, 4 împotrivă, fără abțineri. Amendamentul 44. Doamna Dele. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Pare respins, însă haideți să verificăm. La 47. S-a deschis votul. 47. S-a închis votul. Se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 52. Pentru. Scuze, 53. Mă corectează secretariatul. Votăm la 53. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Bine, verificăm. La 54 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 12 voturi pentru, 21 împotrivă, fără abțineri. 56 pentru, împotrivă, se respinge. 57 pentru, împotrivă, se respinge. 59 pentru, împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. 61, nu, 63, mă scuzați, pentru, împotrivă, se adoptă. 64, pentru, împotrivă, se adoptă. 65, pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, nu mi-e foarte clar. Haideți să votăm electronic la 67. S-a deschis votul la 67. S-a închis votul. Se adoptă până la urmă 17 voturi pentru, 15 împotrivă, 0 abțineri. 68 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11, s-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri se adoptă, deci trecem la 74 pentru, împotrivă, se respinge. 77 pentru, împotrivă, se respinge. 76 pentru, împotrivă, se respinge. 79 pentru, împotrivă, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, se adoptă. Și în sfârșit, votăm electronic raportul, este votul, avizul, este votul final, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă 28 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicităm pe raportoarea din, pentru aviz, doamna Petir și echipei sale pentru acest rezultat. Da, domnule Danton? Vreau să semnalez că există o problemă cu mașina mea. Abțineri, uh, tasta aceea de pentru abțineri nu pot. Am vrut să mă abțin la unul dintre voturi și n-am putut. Deci uh, tasta albă nu funcționează. La tecla de, de abstención no Da, deci nu funcționează tasta de abținere. Vreau să fac o glumă, dar nu știu dacă sună la fel de bine și în alte limbi decât spaniola. Bueno, hemos tomado nota. Señora Sí, por supuesto, señora Petir. Doamna Petir, aveți cuvântul dacă doriți să spuneți ceva. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc Comisiei Agri pentru sprijinul foarte larg pe care ni l-a, uh, furni, pe care ni l-a încredințat. Mulțumesc secretariatului, mulțumesc și asistentul meu Domagoi și mulțumesc foarte mult și consilierul de la PPE. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Petir! Acum trecem la celălalt raport pe care îl votăm în această seară.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 E vorba de un aviz care de mai multe ori a fost reluat, tocmai în ideea de a ajunge la un acord bun. Și iată că, în sfârșit, am ajuns la vot. Acum am să-i dau, în primul rând, uh, cuvântul doamnei Zoana, dacă dorește să spună două cuvinte. Doamna Zoana, aveți cuvântul. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor, tuturor colegilor care au contribuit la Uh, finalizarea acestui, acestei opinii de raport. Aș vrea să mulțumesc echipei mele care au lucrat uh, cot la cot cu mine pe acest raport, secretariatului lui Alexandru și lui Miron în, în, uh, în principal, dar um, tuturor colegilor din toate grupurile politice, pentru că am reușit să ajungem la un compromis bun și cu specificația că astăzi ați primit câteva corecturi, nu esențiale, pe mail și sper că le-ați primit cu toții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru lucrul în echipă! Sí. Pues, muchas gracias, señora Joana. Mulțumim mult, doamnă Zoana. Să trecem direct la vot. Compromisurile vor fi votate ca întotdeauna electronic. Compromisul 1. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Trecem acum la Amendamentul cu numărul 71. Cine este pentru? 71. Cine este pentru? Cine este împotriva? S-a clarificat în sfârșit, se respinge. Trecem la 77. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul. Ba nu, îmi cer scuze. Mai aveam câteva. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotriva. Votăm electronic. Nu mi este foarte clar. Amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru se adoptă, 14 împotrivă, două abțineri. Acum trecem la 83 al doamnei Senra. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 3. S-a deschis votul. Nu știu dacă se poate vota. Închidem uh, votul și îl numărăm uh, aparte pe domnul Danta. Compromisul 3, prin unanimitate, se adoptă, mai puțin domnul Dantan, care a votat manual. Bun, se pare că funcționează consola de vot a domnului Dantan. S-a adoptat compromisul 3 prin unanimitate. Trecem acum la amendamentul 87 al doamnei Sendra. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 88. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 89 pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotriva? Nu mi este foarte clar. Amendamentul 90, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 13 împotriva. Se adoptă. 0 abțineri. Amendamentul 91 pentru. Nu, nu, nu. Da, într-adevăr, nu Trecem la 94. Acum votăm amendamentul 94 al doamnei Senra din nou. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 95 pentru? Împotrivă? Se respinge. Verificăm electronic. Amendamentul 95. 95. S-a închis votul. Se adoptă, într-adevăr, 18 pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă. Eu cred că e aceeași majoritate. Identic, cred că este. Prin urmare, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 113. Amendamentul 113. L-ați găsit? Cine este pentru? Al doamnei Sandra. Cine este împotrivă? Se respinge. 114. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 115 pentru? Împotrivă? Se respinge. 116 pentru, împotriva, se respinge. 117 pentru, împotriva, se respinge. 118 pentru, împotriva, se respinge. 119 pentru, împotriva, se respinge. 120 pentru, împotriva, se respinge. 121 pentru, împotriva, se respinge. 122 pentru, împotrivă, se respinge. 123 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Trecem acum la amendamentul 15 al doamnei Zoana. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 131 pen, al domnului Rope. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 132. Da, avem un vot în bloc aici de la domnul Flanagan, 132, 133, 134 și 135. Vot în bloc aceste patru amendamente. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 136, tot al domnului Flanagan. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 137, pentru? Împotriva? Se respinge. 138 pentru, împotriva, se, res se respinge. 149. Tot al domnului Flanagan. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 150. Pentru? Este un vot în bloc, din nou vot de la 150 până la 157 inclusiv. Da, m-am corectat. De la 150 la 157. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Se resping uh, toate aceste amendamente de la 150 până la 157. Trecem acum La amendamentul 161 al domnului Flanagan. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Trecem la 168. Da, amendamentul 168 al domnului Erdoș. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 172 Ba nu, 169. Cine este pentru 169? Pentru, împotriva, se respinge. 172 acum. Cine este pentru? Împotriva, se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 24. Al doamnei Zoana. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27 pentru. Împotriva. Se adoptă. 28 pentru. Împotriva. Se adoptă. 184, 184, domnii Rope și Padar. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge, cred, dar haideți să verificăm electronic. 184, vot electronic. Am închis votul. Wow! Se adoptă 15 pentru, 14 împotrivă, 3 abțineri. Da. O limită foarte mică. Următorul amendament al domnilor Rope și Pador, 185. Cine este pentru? Împotrivă. Mi se pare că este aceeași majoritate. Așa mi se pare mie. Haideți să verificăm electronic. Votăm electronic. 185. S-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, 14 împotrivă, 0 abțineri. 186, domnul Rebega. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 187. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 29 pentru, împotriva, se adoptă. 33, domnul Caputor, cine este pentru, împotriva, se adoptă. 34 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotriva? Nu este foarte clar de la PP. Deci pentru, pentru 41, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Patruzeci și doi. 42, mi se spune domnul Lazo. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 44, amendamentul 44, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 45, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amenamentul 50. Ba nu, sunt două amendamente identice. 46-47. Cele două sunt identice. Le votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Încă două identice. 48 și 49. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Se respinge. 3 pentru, împotriva, se adoptă. 51 pentru, împotriva, se respinge. Două identice, 52 și 53. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Bine, votăm electronic, verificăm. 52-53. S-a închis votul. Da, aceeași majoritate. Se adoptă. 17 pentru. 54, domnul Sani. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Compromisul 2. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă 28 pentru, 3 împotriva, abținere. Amendamentul 58, domnul Flanagan, cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 59 pentru. Bun, verificăm. Verificăm 58. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, 13 împotriva, 0 abțineri. 59 pentru, împotriva, aceeași majoritate, cred eu. Se adoptă. 60 pentru, împotriva, se respinge. 61 pentru, împotriva, se adoptă. 62 pentru. Împotriva. Se adoptă. 63 pentru. Împotriva. Se respinge. 64 pentru. Împotriva. Se respinge. 65 pentru. Împotriva. Se adoptă. 66 pentru. Împotriva. Se respinge. 67 pentru. Împotriva se respinge. 68 pe a dom domnilor Rope și Padar. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Verificăm electronic. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 68. Se respinge. mi-ați luat de sub ochi repede rezultatul, dar s-a respins. Se, S-a respins, după cum ați putut vedea. Amendamentul 5. Ba nu. Amendamentul 69. 6-9. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea. Bun. 25 de voturi pentru, 3 împotriva, 4 abțineri. O felicit pe doamna Zoană. A durat mult să ajungem la un final cu acest uh, raport, dar consensul este foarte bun. Iată, am ajuns la sfârșit. Am terminat și cornea de zi. Aveți ceva de menționat la diverse? Nu. Următoarele reuniuni vor fi pe 7 ianuarie 2019 la Bruxelles și iată că am terminat cu câteva minute mai devreme. Le mulțumesc și interpreților. Vă facem cadou șapte minute tuturor și vă urez tuturor sărbători fericite. Vă rog să nu plecați, deoarece acum urmează cocktailul de Crăciun în această sală. Sper că veți uh, rămâne puțin ca să ne listrăm puțin, pentru că vom avea foarte mult de lucru, cu atât de multe amendamente la regulamentul PAC, Știm deja câte au fost uh, prezentate. Sărbători fericite tuturor!